Good morning, colleagues. Bună dimineața și bine ați venit la această primă întâlnire după vacanța de vară și a doua întâlnire de la alegeri încoace. Am întățiat un pic, sper ca pe viitor să începem la timp, pentru că dacă irosim mereu timpul, nu vom avea timp să luați toți cuvântul și să vorbiți la întâlnirile noastre. Deci începem cu o mică întârziere azi dimineață, dar sper să putem recupera. Sper că ați petrecut o vară plăcută și că aveți bateriile încărcate pentru a reîncepe aici. Ehm, sunt sigură că în timpul acestei veri v-ați uitat la știri și v-ați gândit la cei care nu au avut o vară prea plăcută, fie că este vorba despre Gaza, despre problemele cu Ebola, despre Irak, despre Siria și despre multe alte probleme asemănătoare. Și multe dintre aceste aspecte importante sunt pe agenda noastră de astăzi și le vom discuta astăzi pentru că nu putem să rezolvăm toate marile probleme din lume, dar avem o responsabilitate în anumite domenii și vom vorbi despre ajutoare umanitare unde avem responsabilitatea ca acestea să fie disponibile, vom vorbi despre uh, finanțări, în primul rând vom discuta despre Gaza și mai târziu uh, Comisarul European ne va vorbi despre cât de eficiente sunt ajutoarele umanitare și uh, dacă au existat probleme în ceea ce privește furnizarea lor. Vom începe însă prin adoptarea agendei pentru întâlnire. Păi există vreo obiecție sau vreun comentariu privind proiectul de agendă? Nu, bun, dacă nu putem să o socotim adoptată. Bun, Punctul 2, aprobarea proceselor verbale din 7 și 22 iulie. Dacă aveți vreo remarcă, vă rog uh, informați secretariatul înainte de încheierea reuniunii. Dacă nu există niciun comentariu și niciun uh, amendament, vor fi socotite adoptate la sfârșitul acestei întâlniri. Trecem la punctul 3, adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor din 22 iulie. Aveți procesele verbale și în acest caz și dacă aveți comentarii, de asemenea vă rog să informați secretariatul înainte de sfârșitul acestei întâlniri Altfel, le vom socoti și pe acestea adoptate. Trecem la punctul 4, comunicarea ale președintei. Principalul anunț pe care l-am este că există o întâlnire extraordinară a Comisiei luni, luni, săptămâna viitoare, deci pe 8 septembrie, între 16.30 uh, și 18.30 și vom avea un schimb de vedere cu uh, uh, Comisarul pe Dezvoltare, PIBAL, cu care vom discuta despre punerea în aplicare a instrumentelor de cooperare și dezvoltare aceasta este cooperarea pentru care doar noi suntem responsabili în acest Parlament. Deci este foarte important să ne punem de acord asupra programelor, asupra finanțelor, uh, să știm că banii sunt cheltuiți cum se cuvine și că ajung la oamenii la care trebuie să ajungă. Deci vom uh, discuta despre cum vom face acest lucru pe perioada următorilor 5 ani. Uh, sper că toată lumea va fi aici să audă ce are de spus comisarul luni după amiază. Trecem la punctul 5, comunicări ale comisiei. Domnul McQuaid este aici, cred, da, iată-l. Nu știu dacă aveți uh, vreun anunț să ne faceți. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, bună dimineața. Vreau doar să precizez pe scurt uh, anumite inițiative um, în cadrul programului actual, inițiative pentru până la sfârșitul anului, am adoptat uh, trei uh, documente diferite. Primul se referă la Comisia pentru Dezvoltare Umană și uh, răspunde preocupărilor multor state membre privind dezvoltarea economică și reprezintă un cadru pentru Uh, munca noastră și obiectivele privind cheltuielile. Avem și un document uh, privind uh, rezultatele, se referă la ceea ce am făcut anul trecut pentru definirea cadrului impactului monetar al cheltuielilor noastre europene și avem și indicatoare și rezultate și cam fiecare an avem un raport privind implementarea agendei privind acțiunile. Și un raport important va apărea privind implementarea angajamentelor noastre nu numai Uh, din partea Uniunii Europene, ci și a statelor membre. Uh, este vorba despre securitatea alimentară. Și în cele din urmă uh, vreau să spun că comisarul va încerca până la sfârșitul anului să adopte o comunicare privind parteneriatul global necesar pentru a adopta cadrul post-2015 și de asemenea acordurile internaționale necesare. Probabil că acest lucru va fi menționat în cadrul discuției din această dimineață. Comisarul va veni el însuși aici, după cum ați spus, săptămâna viitoare și veți auzi chiar de la el intențiile lui în privința acestor comunicări importante. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Uh, există întrebare adresate comisiei. Totul este clar? Bun, în regulă. Mulțumesc foarte mult. Uh, abia așteptăm să primim aceste comunicări și să hotărâm dacă sunt necesare acțiuni în privința lor. Bun, trecem la punctul 6, care este deosebit de important, un punct foarte important de pe agenda noastră din această dimineață. Uh, vom avea un schimb de vedere cu uh, domnul Matias Burfiard uh, de la uh, Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat, UNRWA, este reprezentantul acestei organizații aici la Bruxelles și Jean-Louis de Brouwer um, ne va spune punctul de vedere al ECO. Și ideea este să vorbim despre Gaza și în special despre zonele care se leagă de uh, responsabilitatea noastră, anume ajutorul umanitar. Vestea bună este că uh, în momentul de față există un armistițiu care pare să dorească asta, este că aproape 2000 de palestinieni au murit, peste 60 de israelieni, între care mulți militari, și dintre cei 2000 de palestinieni, cel mai tânăr era, avea 10 zile, cel mai bătrân 100 de ani și domnul uh, Burchard uh, tocmai vorbea despre cei 11 membri ai UNRWA care au uh, murit în această vară. Ar trebui să ne amintim de vitejia celor care lucrează în în condiții atât de dificile unii dintre acești membri și-au pierdut uh, copii în acest conflict. Deci sunt vremuri foarte grele pentru cei care lucrează acolo și sper că dom- domnul Burchard ne va spune și uh, sper să le transmiteți colegilor uh, toată compasiunea noastră pentru familiile afectate de ceea ce s-a întâmplat în această vară. Bun, uh, vom uh, auzi ce au de spus uh, acești doi și apoi vă vom da cuvântul. Cred că ar trebui să ne concentrăm. Evident, nu putem discuta toate marile probleme, dar trebuie să discutăm despre eficiența lucrurilor pe care le facem, ce putem face și ce vom face în viitor. În primul rând îi voi da cuvântul domnului Burchard de la UNRWA, care ne va spune care este perspectiva dumnealui asupra ceea ce se întâmplă acolo. Trebuie spus că, evident, multe lucruri s-au întâmplat în august, este evident. Și au existat uh, sugestii ca Parlamentul să fie convocat pentru a discuta uh, această problemă. Și au avut loc discuții între uh, comisiile noastre, dar ne-am asigurat ca nimic să nu blocheze uh, ajutoarele deci întâlnirile au avut loc uh, telefonic și a fost o întâlnire uh, specială și săptămâna trecută. Unii dintre dumneavoastră au putut veni. Domnule Bărcer, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, am înțeles că vom putea arăta și câteva imagini, câteva fotografii pentru a crea cadrul necesar pentru discuție. Va dura doar un minut. Uh, vă mulțumesc pentru înțelegere. Mulțumesc foarte mult! Am primit aceste imagini de la unul dintre fotografii noștri pentru a vi le arăta ca să puteți vizualiza un pic eh, despre ce vom vorbi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să le arăt. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, este de asemenea prima dată când sunt aici pentru a vă vorbi ehm, ca mm, comisie nouă aleasă, deci permiteți-mi de asemenea să vă felicit pentru alegerea în această comisie, în Parlamentul European și să vă doresc toate cele bune și, bineînțeles, Andra este dispusă să continue colaborarea foarte fructuoasă pe care a avut-o cu uh, membrii dumneavoastră, cu colegii dumneavoastră din uh, parlamentele precedente. Permiteți-mi de asemenea, fiind prima dată, să subliniez un pic ce face Anra în mod normal. Uh, Categoric ați auzit de noi în media datorită crizei din Gaza, dar uh, aceasta este o situație excepțională și foarte tristă. Uh, în numele nostru foarte lung uh, Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat a fost uh, creată în 1949 de uh, adunarea ONU de la Genoa și are un mandat foarte simplu. Trebuie să um, protejeze și să asiste pe refugiații palestinieni. Este vorba acum despre 5 milioane de oameni care trăiesc în Iordania, Cisjordania, Liban și Gaza. Anul Erdogan nu are un uh, mandat politic, nu caută soluții pentru problema refugiaților. Avem, uh, mandatul nostru se referă la niște servicii. Soluția politică le rămâne altora sau rămâne Națiunilor Unite și organizațiilor acestora. Andra este unică pentru că pune la dispoziție aceste servicii de bază, elementare, de sănătate, de ajutorare, de învățământ, printre altele acestea sunt puse la dispoziție alături de cele puse la dispoziție în mod normal de guverne. Noi uh, lucrăm direct cu 30 de mii de colaboratori din uh, toate țările unde locuiesc refugiați palestinieni, dar spre deosebire de guverne suntem finanțați uh, din fonduri care vin de la voluntari. În Gaza avem 12.500 de colaboratori palestinieni și 10 expați. Aceștia au pus la dispoziție ajutoarele umanitare despre care vorbim. Normal, în mod normal sunt profesori, surori medicale, administratori, ingineri care se ocupă de serviciile noastre obișnuite în Gaza. Uh, și acești colaboratori uh, au pus la dispoziție uh, aceste ajutoare de-a dreptul eroice în timpul acestei crize și vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, că ați uh, menționat că printre victimele cumplite ale acestui conflict uh, am pierdut și noi 11 colaboratori în aceste 50 de zile. Bineînțeles, uh, trebuie spus și că Uniunea Europeană este nu doar unul dintre donatorii noștri cheie, ci este cel mai mare donator dacă punem la socoteală și statele membre. Uh, fiecare dintre colaboratorii noștri are 50% din salariul plătit de instituțiile Uniunii Europene și de guvernele dumneavoastră. Deci suntem extrem de recunoscători și, bineînțeles, cred că aveți un interes uh, special în modul nostru de acțiune și cred că dacă vedeți ce au făcut colaboratorii noștri, acesta ar putea fi un exemplu al uh, eficienței investiției dumneavoastră. Bun, să trec la criză, dacă îmi permiteți. O scurtă imagine pre-criză. Fâșia Gaza era într-o situație teribilă și înainte de criză. Situația socioeconomică era alarmantă. Să vă dau un singur exemplu. În 2000, în anul 2000, au fost 80.000 de persoane din Gaza care se bazau pe ajutorul nostru alimentar pentru a supraviețui, iar în iunie aveam 830.000 de refugiați palestinieni care nu se bazau pentru a supraviețui decât pe ANRA uh, plus uh, alte organizații care mai uh, susțineau 150.000 de palestinieni. Deci dintr-o populație de 1,7 milioane, aproape un milion de persoane se bazau doar pe ajutoarele internaționale pentru a supraviețui. 65% din populația din Gaza uh, este mai tânără de 24 de ani. Șomajul se ridica la 40%, șomajul juvenil la 65%. Pot să vă dau foarte multe alte statistici, dar pe lângă acestea am uh, făcut și un studiu care spune că 90% uh, din apa din Gaza nu este potabilă. Uh, deci, uh, conform calculelor noastre, fâșia Gaza uh, va deveni în anul 2020 un loc unde nu se va mai putea trăi dacă nu se iau măsuri drastice. Așa stăteau lucrurile, deci, înainte de criză. În timpul crizei, uh, dacă îmi permiteți să vă reamintesc un pic, am adăpostit 300 de mii de oameni în 85 de școli. Aceasta este cam populația orașului Bonn, de pildă. 300 de mii de oameni în școli și nu sunt școli cum, ca cele pe care le cunoașteți dumneavoastră, cu dușuri sau cu alte facilități, școli moderne, europene. Sunt școli care nu au decât facilități de bază, 10 toalete poate. Și în general erau 3500 de oameni într-o asemenea școală. În plus, am asistat de asemenea 40.000 de oameni care erau în școli guvernamentale. În plus, am asistat uh, împreună cu alte organizații alți 500.000 de oameni care locuiau în alte locuri și care nu aveau cum să supraviețuiască. Și aceasta s-a întâmplat în timpul crizei. Deci, în total, în, în momentul în care criza era de, la vârf, 1,6 milioane din 1,7 depindeau 100% de ajutoarele venite de la sistemul Națiunilor Unite și în special de ANRA. bineînțeles, cu societatea de Cruce Roșie și cu alte societăți, dar în principal era vorba despre eh, societatea noastră. Bineînțeles, susțineam spitalele și toate celelalte facilități necesare uh, am încercat să facem cât am putut, date fiind condițiile, în măsura în care ni s-a permis și în care a fost posibil. De asemenea, aș vrea să vă reamintesc că am avut o repetiție tristă, pentru că nu a fost prima dată când Gaza a fost devastată. S-a mai întâmplat în 2008 și în 2009 s-a întâmplat și în 2012. În timpul tuturor acestor crize, populația din Gaza este singura populație din lume care nu îi se permite să fugă. Granițele au fost totdeauna închise când a existat o criză. Oamenilor li s-a spus să plece din casă și să caute adăpost în altă parte, tot în Gaza. Israelul le-a spus asta, drăguț, dar nu, nu li s-a spus unde ar putea găsi acest adăpost. De asemenea, trebuie să spun încă o dată ca în timpul celorlalte crize precedente, asociațiile ONU au fost lovite și deși se știa foarte bine unde sunt sediile lor. Coordonatele GPS pusese, fusese puse la dispoziția armatei israeliene în mai multe rânduri în timpul acestei crize au existat bombardamente masive, ați văzut, în zone foarte dens populate. Gaza este o zonă urbană cu populație densă și uh, a existat un număr inacceptabil de victime civile. Nu vreau să repet toate cifrele triste, le-ați pomenit deja, doamna președinte, dar civilii din Gaza au plătit de data aceasta un preț fără precedent. Uh, de fapt, toată fâșia, 1,7 milioane de locuitori, a fost afectată, viețile a sute de mii de oameni au fost distruse. În momentul de față estimăm, că, permiteți-mi să vă spun că uh, deja e uh, trist că sunt atâția morți, dar mai există 11.231 de răniți, unii dintre ei uh, cu răni care le vor afecta toată viața, răni cumplite. Asta peste miile de răni care uh, fuseseră deja cauzate în conflictele precedente. Este o povară enormă pentru această societate. Se estimează că 140.000 de oameni și-au pierdut locuințele în această criză. Și asta se adaugă problemei mari cu adăposturile și a lipsei de adăposturi și de locuințe care se cumulează din 2004 când Israel uh, a distrus deja câteva mii de adăposturi și apoi în timpul celorlalte crize acest lucru a continuat. În momentul de față ne aflăm în 31 de școli și avem 60.000 de persoane adăpostite în aceste școli întreaga infrastructură, apa, electricitatea, drumurile, clădirile publice, spitalele. Multe dintre acestea trebuie reparate sau sunt uh, distruse deja, uh, sunt distruse încă dinainte, în crizele precedente sau pentru că nu au fost finanțate. Bun, avem un an școlar care trebuia să înceapă săptămâna trecută. În școlile ANRA avem 240.000 de elevi și în uh, școlile guvernamentale cam același număr de elevi. Uh, Sperăm că îi vom putea determina să se întoarcă la școală în următoarele 10 zile. Acest lucru ar fi esențial. Și dacă îmi uh, permite să spun, uh, suntem singura agenție ONU care are un post uh, TV pentru a promova învățământul la distanță. Funcționează 16 ore pe săptămână și a fost făcut cu finanțarea dumneavoastră. Bun, să trecem la reconstrucție abia am început să uh, începem evaluarea costurilor. Este foarte periculos să te plimbi, pentru că sunt foarte multe mine care nu au explodat din ambele părți. Sunt puse și de Hamas și de organizațiile afiliate, precum și de Israel. Toate aceste lucruri trebuie înlăturate înainte să putem trece la construcții. Dar, așa ca să vă dau o cifră bă, foarte vagă, pentru că știu că vă interesează, mai ales că sunteți comisie de dezvoltare, presupunem că va fi vorba despre aproximativ 800 de milioane de euro. Atâta va costa reconstrucția celor mai multe clădiri distruse. Doar ANRA ar avea nevoie până la sfârșitul acestui an estimarea noastră, de 280 de milioane de euro pentru ajutoare umanitare și pentru uh, primele acțiuni de reconstrucție, primele reparații ale adăpăților care pot fi reparate, ale instalațiilor școlare. 111 puncte ale ANRA au fost lovite și au nevoie de reparații. Și asta ar fi primele reparații și inclusiv salariile colaboratorilor noștri. 280 de milioane de euro doar în anul acesta. Dar și mai important este nevoie de un proiect pentru viitor. În momentul de față armistițiul este doar temporar. Trebuie să trecem la uh, o încetare permanentă a focului pentru a ne ocupa de problemele sfârșiei Gaza. Așa asta nu poate fi decât o decizie politică. Comunitatea internațională, și vreau să folosesc această ocazie, dacă îmi permite să fac apel la dumneavoastră să vă folosiți uh, toate pârghile pe care le aveți uh, pentru a încuraja uh, conducerea politică a Uniunii Europene uh, să nu să împiedice întoarcerea la status quo pentru că ar fi ceva absolut distrugător și se va ajunge la aceeași situație într-un an. Trebuie să existe o schimbare fundamentală în um, privința vieții acestor 1,7-1,8 milioane de oameni. Sunt oameni care au nevoie de un proiect Trebuie să existe posibilitatea de a face comerț, de circulație a persoanelor și bunurilor. Nu vreau să intru în detalii, putem să discutăm asta mai târziu, dar este clar că nu se poate uh, să ne întoarcem la situația de status quo și, bineînțeles, uh, autoritatea palestiniană uh, guvernul de consens național trebuie să fie sprijinit 100% pentru a prelua controlul asupra fășiei Gaza. Este un lucru esențial și nu pot decât să fac uh, apel uh, la toți cei care pot să le ofere sprijin în acest sens. Și în cele din urmă, pentru că nu vreau să las acest lucru deoparte, este nevoie să se dea socotelă și pentru ce s-a întâmplat în Gaza au fost încălcate multe legi internaționale și noi cerem împreună cu întregul sistem al Națiunilor Unite să există anchete credibile în privința a ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să uh, se dea seamă și în privința vieților pierdute a uh, colaboratorilor noștri, a civililor deci ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră uh, în favoarea acestor anchete pe care le lansează acum uh, Națiunile Unite pentru a vedea exact ce s-a întâmplat acolo. Permiteți-mi să fac un ultim comentariu, de vreme ce înțeleg, uh, doamnă președinte, că veți discuta despre buget și știu că poate că nu acesta este elementul cheie, dar de vreme ce privim spre viitor, trebuie să spunem că Palestina și Anra avem uh, o linie bugetară uh, cu dumneavoastră și vă suntem recunoscători în această privință. Dar pot să vă spun sincer că angajamentele uh, nu sunt ca pentru alte locuri în lume unde anumite proiecte durează foarte mult și uh, uh rambursările pot de asemenea să dureze ani de zile. Noi putem să cheltuim banii pe loc. Deci fac apel la dumneavoastră de vreme ce lucrați la bugetul, bugetul post-2015 să rețineți acest lucru. Ehm, faptul că guvernul palestinian și ANRA în Cisjordania și Gaza poate să cheltuiască banii dumneavoastră imediat Ce avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! much for those Mulțumesc foarte mult uh, pentru imaginile uh, tulburătoare de la început și pentru un raportul dumneavoastră cu privire la cele ce se întâmplă acolo. Următorul uh, vorbitor este domnul Jean-Louis de Bruver, director de operațiuni la DG ECO. Domnule de Bruyer, vă urăm bun venit! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, Și eu iau cuvântul uh, pentru prima dată în plenul comisiei dumneavoastră. O să urmez uh, uh exemplul uh, lui Matias. Aș dori să vă spun din capul locului că vă puteți baza pe cooperarea serviciilor pe care le reprezint în această dimineață pentru mandatul care începe. Uh, vom veni la comisia dumneavoastră de câte ori ne veți uh, invita și rămânem și la dispoziția dumneavoastră pentru a vă pune la dispoziție, uh, pe lângă aceste întâlniri oficiale, deci pentru a vă pune la dispoziție toate informațiile de care doriți să dispuneți atunci când vom discuta despre dimensiunea umanitară a crizelor care figurează pe ordinea de zi a comisiei dumneavoastră. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, vara a fost grea, a fost fierbinte. În această după-masă, împreună cu uh, doamna comisar, cu doamna Gheorgheva, veți discuta mm, și cu colegii mei uh, de la Direcția Generală care se ocupă de ajutor umanitar uh, la Comisie. Colegii mi au spus că n-au Uh, trecut printr-o astfel de uh, perioadă pe care am uh, traversat-o în această vară și care continuă și astăzi. Deci până acum nu au mai văzut așa ceva. Ce mă uimește, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, e că această, aceste crize toate aceste crize au uh, origine umană. Deci nu e vorba de cutremure sau uh, de tsunamiuri sau de uh, epidemii precum uh, Ebola, de care veți vorbi și în această dupămasă. Toate aceste crize au, uh, bineînțeles, origine uh, naturală. Epidemia, uh, amploarea pe care o ia această epidemie ține de faptul că, uh, odată cu declanșarea acestei crize, nu a existat o reacție promptă și astfel această epidemie s-a transformat într-o epidemie majoră. Dar în acest context, în urmă cu câteva săptămâni, S-a creat această nouă situație de criză umanitară pe care Matias v-a prezentat-o atât de elogvent în urmă cu câteva minute. Reacția noastră a încercat să fie pe măsura evenimentelor, respectiv că imediat am încercat să trimitem uh, partenerilor noștri un semnal respectiv am încercat să le spunem că sunt liberi să reprogrameze creditele prevăzute pentru Gaza în 2014, care erau cam de 17 milioane de euro aproximativ, pentru a, uh, reorientarea, uh, pentru a reorienta toate programele, pentru a face față consecințelor umanitare pe termen scurt a acestei situații care se uh, deteriora la fața locului pe atunci. Dar Ehm, e clar că acești bani vor avea un impact și pe lunile următoare, pentru că acești bani au fost ehm, folosiți, au fost cheltuiți și în alte scopuri decât cele prevăzute inițial. Deci putem spune că am săpat o groapă la nivel bugetar pentru a face față onorabil um, altor uh, urgențe o serie de credite care nu fusese răcheltuite au fost uh, refolosite și am luat uh, în timpul verii, în luna iulie, o nouă decizie pentru o sumă totală de 5 milioane de euro. Uh, pentru săptămânile viitoare prevedem o intervenție suplimentară care, bineînțeles că va fi modestă, va fi limitată, în ce privește cuantumul sumei, dar va, se va uh, orchestra, se va uh, armoniza cu intervenția internațională. Deci putem vorbi că inter- spune că intervenția umanitară a bugetului UE pentru criza din uh, fâșia Gaza, care a apărut în urma intervenției israeliene, este cam de 23 de milioane de euro astăzi, deci în uh, clipa de față. Am avut o intervenție pe două planuri Uh, fiind uh, conștienți că alții se ocupă de alte tipuri de nevoi. Deci noi ne-am ocupat de sănătate, de intervențiile medicale în timpul crizei. Am încercat să menținem un număr minim de servicii medicale de bază în ciuda uh, distrugerii masive a infrastructurii de sănătate de care a vorbit colegul. Uh, cealaltă intervenție vizând planul celălalt, planul WASH, respectiv tot ce ține de infrastructura de igienă, uh, furnizarea de apă potabilă și așa mai departe. Principalii noștri parteneri au fost uh, Comitetul Internațional al Crucii uh, Roșii, UNRWA, bineînțeles, dar și PAMul, Programul Alimentar Mondial. Doamnă președinte, dacă nu ați primit uh, deja, vă putem trimite, atât dumneavoastră cât și colegilor de la Comisie, raportul uh, pe care noi îl publicăm în mod sistematic, uh, deci ultima versiune din 26 august și care vă va furniza o viziune sau o privire de ansamblu mai detaliată a sprijinului asistenței pe care noi am acordat-o în ultimile săptămâni. Însă, ca întotdeauna, Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, când ne confruntăm cu astfel de uh, crize la, care, uh, la căror origine se află mâna omului, uh, și la care se va refera, referi și doamna comisar după masă, bineînțeles că eficiența intervenției uh, poate fi cuantificată uh, Uh, prin uh, intervenția propriu-zisă financiară, dar și uh, prin mijloacele de acces umanitar de care dispunem pentru a intra în contact pentru ca partenerii sau operatorii noștri să poată să intre în legătură directă cu populațiile beneficiare. Și bineînțeles că criza, care nu s-a terminat încă, este uh, caracterizată printr-o situație dificilă. Putem vorbi de un acces inexistent, de un contact inexistent cu populațiile civile. Doar în uh, 1 septembrie, unul dintre uh, experții noștri a putut intra în fâșia Gaza. Uh, am fost informat de faptul că Oxfam UK uh, a uh, cerut, uh, deci a făcut o cerere de mai bine de 30 de vize care uh, sunt în curs acum pentru a avea acces pe, la fața locului. Sigur că accesul e un lucru, dar protecția lucrătorilor noștri este un alt aspect. Matias a vorbit despre protecția lucrătorilor UNRWA. Bineînțeles că putem extinde, um, um, putem vorbi de astfel de considerații pentru orice tip de lucrător care, vizează, care lucrează pentru ONG-uri sau pentru ONU Uh, e clar că acești activiști au fost uh, ținta uh, atacurilor părților implicate în conflict care au avut loc și care au luat sfârșit, așa cum s-a menționat adineauri. E clar că Uh, am vorbit și s-a vorbit despre mine, despre bombe care au, explo, au explodat. Toate aceste rămășițe uh, pot uh, pune uh, sub amenințare viața acestor persoane și sunt, uh, bineînțeles, uh, un obstacol în calea furnizării asistenței umanitare. Deci vom face ce putem Vom continua să facem ce ne este în putință. Vă spuneam că încercăm să, uh, să, să trimitem câteva fonduri uh, suplimentare, dar ca întotdeauna ajutorul umanitar ne-a fi dorit să nu fie necesar. Uh, vom uh, trece acum la următoarea fază, la faza de reconstrucție, de reconsolidare. Mm, știți care sunt obiectivele politice ale UE, mai bine decât mine în acest domeniu. Uniunea Europeană este uh, Uh, convinse că uh, uh, întoarcerea la statul, la situația dinainte ante, nu este soluția ideală, pentru că riscăm să ne confruntăm cu o situație similară cu cea de, de, de, din săptămânile trecute. Deci trebuie ca um, în Fâșia Gaza să fie ridicată blocada. În orice caz, trebuie ca toate condițiile să fie reunite pentru a ajunge la o astfel de suspendare a blocadei. Uh, încercăm să organizăm o conferință a furnizorilor de fonduri, poate în luna octombrie, poate că Matias vă poate uh, furniza informații suplimentare în acest sens, însă e limpede că acest ajutor umanitar uh, și-a atins limitele și că va fi nevoie de alte surse de finanțare. Mă gândesc mai ales la o programare sau o reprogramare a creditelor de dezvoltare și a creditelor vizind politica de vecinătate. Ehm, conflictul s-a declanșat în anumite condiții care fac uh, ca să avem foarte puțină vizibilitate în legătură cu cauzele uh, conflictului. Uh, Uniunea Europeană, statele membre au fost foarte surprinse de aceste cauze. Va trebui să trecem acum la faza bilanțului. Sperăm să trecem la această fază, mai ales pentru furnizorii de fonduri, tocmai uh, prin accesul care ne-a fost uh, permis în fâșia Gaza. Mă opresc aici, doamnă președinte, dar în orice caz, ca și Matia, sunt gata să răspund la uh, întrebările pe care uh, onorații deputații vor dori să ne pună înaintea dezbaterii cu doamna uh, comisar în această după masă. Președinta, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea punctului de vedere al Comisiei. Aș dori să Spun că domnul Oliver Schott de la Devco ne onorează cu prezența, Devco care se ocupă de uh, eforturile de reconstruire pe termen lung. Nu va primi acum cuvântul, dar dacă dorește poate să intervină în dezbatere după uh, întrebările pe care le vom adresa experților noștri. Șase persoane s-au înscris la cuvânt. Aș dori să știu dacă mai sunt și alți colegi. Aș dori să facem o estimare a timpului necesar. Mai avem încă șase persoane care se înscriu, deci cam avem 12 persoane. Deci vă rog să nu depășiți două minute uh, pentru întrebări, pentru că aș dori ca și vorbitorii să uh, răspundă și poate să dăm cuvântul și colegului de la DGDEVCO. Uh, o să vă dau numele în ordine, domnul Stier și domnul Noizer. Domnul Stier, în primul rând, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Un călduros bun venit domnilor Bușar și Vă Le mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Aș dori să îmi exprim regretul pentru pierderile umane pe care uh, personalul ONU le-a suferit. Bineînțeles că aș dori să Uh, ne spunem că ne pare foarte rău de toate aceste vieți uh, pierdute, de tributul plătit în timpul acestei intervenții militare și vorbeați de, uh, și de, nu numai de victime, ci și de mm, cele 11.000 de persoane rănite. Bineînțeles că Uh, ne-am bucurat de faptul că în urmă cu o săptămână a intervenit uh, încetarea ostilităților. Bineînțeles că va trebui să mai așteptăm să vedem cum uh, situația va evolua pe viitor, dacă ea se va permanentiza și dacă ea poate duce și la o soluție politică care va trebui totuși să ține cont și de aspectele de securitate pentru Israel. Bineînțeles că nu trebuie să uităm acest aspect, însă, pe de altă parte, să nu uităm nici drepturile palestinienilor la propriul stat, drepturile lor la securitate, la prosperitate, mai ales în fâșia Gaza, unde, așa cum spuneați pe drept cuvânt, ă, nu vorbim doar de criza actuală, ci fâșia Gaza a fost într-o situație de criză permanentă, putem spune. Un, a fost un adevărat teatru de ă, bătălii în ultimii ani. În acest context, context aș dori să ne spuneți câte ceva în legătură cu cooperarea cu actorii principali, inclusiv Egiptul și alți actori din regiunea respectivă. Am putea vorbi despre ce se va întâmpla după criză, tocmai pentru a evita uh, status quo-ul, deci situația actuală. Mulțumesc, domnul Neuser. Și după aceea, doamna Hautala. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și le mulțumesc foarte mult și uh, celor doi invitați cred că în calitate de comisie trebuie să manifestăm un respect extraordinar pentru munca uh, prestată acolo. Permiteți-mi să fac două remarci. Prima se leagă de uh, munca Parlamentului European. În această vară am avut crize în Siria, în Irak, în Libia și în Gaza, iar Parlamentul uh, a, uh, a, n-a putut să uh, facă nimic pentru că a fost plecat în vacanță. Cred că acest lucru nu mai trebuie să se întâmple. Avem nevoie de o forță care să se poată ocupa de aceste lucruri, pentru că practic este rușinos cum a acționat Parlamentul în acea perioadă și aș ruga pe doamna președinte să uh, pledeze pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple în viitor. A doua remarcă este că uh, nu putem despărți ajutorul umanitar și soluțiile politice. În Gaza este o criză care se renoiește și se accentuează de fiecare dată și din acest motiv nici în privința Gazei și nici în privința atitudinii Uniunii Europene față de Gaza, Palestina și uh, Israelul, nu putem reveni la un status quo. Este nevoie urgentă de o schimbare și o spun poate într-un mod provocator. Uh, trebuie să discutăm oarecum și cu Hamasul. Israel uh, negociază cu Hamasul în Egipt, iar noi, ca Uniunea Europeană, spunem că Hamasul nu este un partener de discuție. Cred că trebuie să avem o abordare nouă de acum încolo. Și cred de asemenea că um, în urma acestui armistițiu Națiunile Unite, uh, nu ținând cont doar de propriile victime de colaboratori, cred că uh, Națiunile Unite trebuie să spună foarte clar că au fost comise crize de război care vor fi anchetate de Națiunile Unite. Și ultimul punct, rolul uh, quartetului uh, în Orientul apropiat trebuie de asemenea să fie analizată pentru că Uniunea Europeană n-a jucat un mare rol. Uh, avem poate pe cineva și cred că este datoria dumneavoastră ca această situație să fie revizuită. Mulțumesc, Hotler, uh, Badio Guzman. Um, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-mi exprim recunoștința pentru tot ce face UNRWA uh, uh, în această zonă. Condițiile sunt tot mai grele de la an la altul și, um, într-adevăr, tot ce ați reușit să faceți în acești ani e impresionant. Eu, în urmă cu un an, am fost în Fâșia Gaza în timpul așa numitelor uh, jocuri de vară pe care guvernul finlandez le-a sprijinit uh, de-a lungul anilor și trebuie să vă spun că în urma acestei acestui ultim uh, uh ultimei reizbucnire a conflictului, vă pot spune că Uh, pentru copii din Gaza există speranțe foarte slabe de a pune capăt violențelor și cred că ar trebui să lăsăm deoparte uh, diferențele noastre politice și să ne axăm pe uh, partea umanitară și de dezvoltare. Cu ocazia acestei vizite în Fâșia Gaza, am ajuns la concluzia că poate Uniunea Europeană ar trebui să evalueze felul în care asistența pentru dezvoltare este Uh, cheltuite acolo, pentru că Uniunea Europeană și statele membre finanțează foarte multe proiecte și <laughs> mie mi se pare că banii sunt uh, uh irosiți și uh, violența actuală uh, <laughs> nu duce decât la pierderea lor. Aș dori să mm, știu ce crede domnul Brauer în acest sens, pentru că sigur că sunt banii contribuabililor. Nu spun că trebuie să punem capăt uh, finanțării acestor proiecte, dar cred că ar trebui să fim totuși conștienți de cât ne costă această violență permanentă în fâșia Gaza. O altă întrebare pe care aș dori să o adresez UNRWA este că știu că întotdeauna uh, trebuie să faceți față acuzațiilor conform cărora sprijiniți uh, Hamasul. Eu am auzit astfel de zvonuri și, și anul trecut, când directorul general ne-a explicat uh, foarte pe uh, larg uh, de ce aceste acuzații nu sunt fondate, dar și dori să știu care este și poziția dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Biol Guzman și după aceea Charles Görenț. Mulțumesc. Vorbim uh, în prezent de această criză umanitară uh, prin care trece fâșia Gaza, dar nu trebuie să uităm că uh, fâșia Gaza nu e o catastrofă naturală, deci în, fâșia Gaza nu are loc o, o catastrofă naturală, un tsunami sau un uh, uragan, ci că totuși fâșia Gaza a fost uh, distrusă de către guvernul israelian. Deci trebuie să vedem ce putem face în continuare, pentru că Uniunea Europeană a permis Israelului să ucidă uh, civili, să ucidă copii. Uniunea, deci acest teritoriu a fost uh, pur și simplu spulberat și noi lăsăm Israelul să-și uh, facă de cap, să încalce drepturile omului să bombardeze spitale, școli, școli ale ONU. De ce? Pur și simplu pentru că Israelul se bucură de complicitatea unui uh, uh, comunității internaționale, a Uniunii Europene și a statelor membre. Vorbesc de complicitate pur și simplu pentru că niciodată nu am pus capăt relațiilor comerciale cu uh, Israelul. Nu am uh, pus nici măcar sub semnul întrebării uh, aceste relații. Totuși, uh, în articolul 2 din uh, protocolul cu Israelul uh, se stipulează faptul că drepturile omului ar trebui să, uh, să, să fie respectate. Totuși, când alți parteneri încalcă drepturile omului, punem capăt relațiilor cu ele. Și Uniunea Europeană trimite, continuă să trimită bani în uh, fășia Gaza. În loc să tot vorbim despre <clears throat> ajutoarele posterioare, ar trebui să ne concentrăm eforturile și să nu urmăm uh, tot ceea ce uh, comandă Statele Unite ale Americii. Am o întrebare pentru domnul Debre. Flota Libertății a anunțat că va, se va îndrepta din nou către Gaza. În 2010 știți că au fost atacați, 9 activiști au fost asasinați. Uh, Aș vrea să știu ce intenționează să facă de data aceasta Comisia Europeană. Încă o dată vă veți supune ordinelor Israelului sau v-ați face presiuni pentru ca această flotă să ajungă în Gaza? Vreau să vă reamintesc tuturor că funcționarii de la Comisia Europeană prezenți aici nu sunt cei care se ocupă și de politica externă, ei se ocupă doar de implementarea ajutorului umanitar, așa cum s-a spus la început. Întrebările pe care le aveți sunt pentru miniștri, pentru miniștrii Spaniei sau ai altor țări. Domnul Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru comentariul făcut. Nici eu nu vreau să intru într-o dezbatere politică. Dumneavoastră aveți un mandat de serviciu, nu politic, așa cum ați spus mandatul politic trebuie discutat în afara acestei săli. Andra merită dată, deoarece de decenii întregi a dat dovadă de un angajament exemplar. La fel și ECO și toți cei care colaborează în domeniul umanitar. Aș vrea să fac un comentariu general. Suntem chiar la înălțimea cerută? Eu aș spune că da. Uniunea Europeană este principalul donator de fonduri, totdeauna este prezent acolo, face o treabă exemplară. Comisara Gheorgheva a insistat asupra neutralității, am sprijinit-o și am avut dreptate să o facem. Ea vorbea despre neutralitatea și imparțialitatea asistenței umanitare, însă am fi putut poate face mai multe. Și întrebarea pe care o pun eu, e o întrebare pentru toți europarlamentarii, și anume, programarea financiară pe șapte ani este oare ea într-adevăr adaptată situației umanitare cu care ne confruntăm acum? Răspunsul e clar că nu. Iată, suntem UE plătește pentru ce s-a distrus, după care lucrurile iau de la capăt și tot așa. Nu știu dacă e o întrebare pe domnul de Brewer sau pentru domnul Burhardt, nu știu, se poate discuta și cu Israelul ceea ce se întâmplă? Acum vă ofer 3 minute, 5 minute maxim pentru a răspunde la nenumăratele întrebări care au fost uh, puse astăzi aici, după care cineva de la Comisie, de la Direcția Generală DEVCO va interveni dacă dorește. Nu știu cine dorește să ia cuvântul în primul rând. Oh, indeed, uh... Într-adevăr, s-au pus foarte multe întrebări valide și le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru sprijinul lor, cel puțin celor care ne-au sprijinit prin ceea ce au spus și pentru întrebări. Voi încerca să sintetizez în măsura în care pot, dar este clar că anumite întrebări ar merita o discuție mai lungă și sigur că ă, biroul meu fiind foarte aproape sunt disponibil, ă, vă pot oferi și alte informații în cazul în care nu pot să răspund acum întrebărilor dumneavoastră în mod satisfăcător ă, domnul Știr m-a întrebat despre cooperarea cu alți actori din Egipt și cu alții. Anra desfășoară o operație cu 12.500 de colaboratori în Gaza, care se ocupă de 75% din populație, 1,2 milioane. Sigur că trebuie să interacționăm cu toți cei implicați nu avem contacte politice pe acestea, le lăsăm uh, unei alte uh, organizații ONU, dar avem aprobarea pentru a menține contacte tehnice în măsura în care este necesar pentru a ne pune în aplicare mandatul. Deci trebuie să uh, lucrăm cu autoritățile locale pentru că trebuie să uh, aliniem uh, școlile și orarele și așa mai departe. Sunt de asemenea și alte lucruri legate de electricitate Egipte și de multe altele. Avem toate aceste contacte. Același lucru este valabil cu Egiptul, bineînțeles și cu Israelul, pentru că trebuie să importăm totul prin Israel. Tot ce vine adus de Andra vine prin Israel. Granița cu Egiptul este închisă în momentul de față, este deschisă doar ocazional pentru schimburi de oameni coordonate și este vorba mai ales de probleme umanitare sau despre pelerini. Deci nu există o deschidere formală a graniței cu Egiptul. Tot ce aducem noi în Gaza vine prin singurele deschideri legale, deci prin Israel. Avem deci contact cu toate acești uh, actori implicați uh, și în măsura în care ni se cere o opinie, ne implicăm și asupra unor probleme mai importante privind viitorul și Gaza și aspecte care în mod normal nu sunt parte a mandatului nostru, pentru că sunt alte instituții mai bine plasate pentru a se ocupa de acestea. Apoi uh, am fost întrebarea, cred că a doamnei Hutala, și mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Suspiciunile privind uh, Hamas, că am susține Hamas și aceasta mă duce la o altă întrebare a domnului Janssen. În fiecare zi suntem confruntați cu uh, toate aceste presupuneri și cu toate aceste critici îndreptate împotriva ANRA și, sincer, ANRA este una dintre agențiile cele mai monitorizate uh, din tot corpul uh, ONU. Suntem monitorizați de dumneavoastră, ca donatori, de refugiați, de colaboratorii noștri și mai ales de țările care ne găzduiesc, de Israel, de media, toată lumea se uită la noi. Așa că noi ne-am făcut o virtute din asta. Suntem cât de transparenți putem în legătură cu toate lucrurile pe care le facem. Și un lucru care poate să leagă de ambele întrebări este suntem singura agenție ONU, cred că suntem singura organizație internațională de fapt, care uh, pune la dispoziție lista colaboratorilor uh, la fiecare șase luni cu toate țările gazdă, cu donatorii cheie, deși cu Statele Unite și cu Israelul. Deci întrebăm dacă există cineva pe aceste liste de colaboratori uh, în legătură cu care aveți dovezi că ar avea probleme, le vom analiza. Israelul n-a venit nici măcar o dată la noi să ne reproșeze ceva în legătură cu un membru. Și cu toate acestea avem niște reguli foarte rigide colaboratorii noștri trebuie să fie neutri și să avem zero toleranță în privința acestui lucru. Deci dacă descoperim că poate cineva uh, Uh, s-a abătut de la obligațiile privind neutralitatea. Avem o procedură rigidă în această privință. Sigur, s-ar putea infiltra cineva. Până și uh, BND-ul din Germania avea oameni în rândurile sale pe care n-a putut să-i deteteze. Deci nu există nicio asigurare împotriva acestui lucru. Ideea este cum uh, reacționezi când descoperi așa ceva, iar politica noastră este zero toleranță. Și Aș vrea să vorbesc un pic și despre școli. Există un comunicat de presă. Uh, Israel a retras uh, toate acuzațiile împotriva Andra că, care spuneau că s-ar fi tras din școlile noastre. Andra are în jur de 280 de clădiri în Gaza, depozite, școli, clădiri de birouri, clinice, 280 de clădiri cu totul. În vreme de război sau în vreme de criză, de bombardament, aceste școli, uh, în timpul verii, cum a fost acum în august, nu sunt ocupate, nu sunt folosite, sunt goale, sunt încuiate și avem gărzi neînarmate care supraveghează aceste școli. În perioada de bombardament, le-am spus acestor oameni să se ducă acasă, să-și vadă de familie lor. Nu expunem, nu ne expunem personalul să moară în fața unei școli goale ca să supravegheze. Și în aceste ocazii, uh, au existat grupuri înarmate care au intrat în școli sau care au depozitat lucruri acolo. Dar în momentul, într-o perioadă când erau abține bombardamente, ne-am întors în școli și găseam lucrurile care fuseseră depozitate acolo sau dacă găseam faptul că se pătrusese în școli, ne ocupam de aceste lucruri. Aveam o forță specială în Gaza exact pentru aceste lucruri se numește, este vorba despre ofițer de suport operațional care monitorizează toate clădirile noastre zi de zi verifică până și grafitiurile de pe școlile noastre pentru a se asigura că școlile ANRA sunt neutre. Deci, încă o dată, se poate întâmpla, s-a mai întâmplat și înainte și din păcate Israel a participat la aceste lucruri pentru că în multe ocazii și ei au încălcat inviolabilitatea clădilor ONU deci nu avem gărzi armate pentru a ne apăra școlile, dar ce putem face este să publicăm aceste lucruri, să condamnăm orice abuz privind școlile noastre sau făcut din școlile noastre și să ne ocupăm de ele în acest mod. Deci pentru a fi foarte clar, uh, nu a existat nici un singur caz în care noi să controlăm o școală sau în care să fie oameni adăpostiți în școală și să se tragă din acea școală rachete. Și pot să vă trimit uh, uh, faptul că Israel, declarația pe care Israelul și-a retras toate acuzațiile. Bun, să mai arunc o privire. A fost o întrebare a domnului Leeds privind statisticile uh, în legătură cu distrugerile și modul în care uh, am propune să ne ajutați eventual dumneavoastră la investigații. Statisticile sunt foarte rudimentare, am spus-o deja, estimăm împreună cu sistemul ONU, pentru că există o forță operațională, un sistem de coordonare ONU pentru Gaza, că în jur de 30% dintre uh, locuințele civile au fost oarecum atinse de criza din Gaza, fie distruse, ă, fie ă, măcar atinse într-un fel sau altul, 30%. Ă, abia acum verificăm dacă o clădire poate fi reparată sau dacă trebuie demolată în momentul de față este prea devreme, pentru că armistițiul a început, încetarea focului a început abia săptămâna trecută, deci nu avem o cifră. Nu putem oferi decât o estimare a posibilor costuri de reparare sau de reconstrucție a acestor 30% uh, de clădiri de adăposturi civile. Uh, știm, după cum ați auzit, că au existat foarte mari probleme cu sistemul de electricitate. Multe spitale au fost lovite. 111 clădiri ANRA, multe dintre ele școli, uh, ar avea nevoie de 2 milioane de euro pentru a putea fi reparate în, moment, în măsura în care știm în momentul de față, pentru a le face funcționale. Uh, este o estimare în momentul de față și cred că va exista o conferință a Ligii Arabe săptămâna viitoare care va analiza primele evaluări ale pagubelor și de acolo veți primi foarte multe cifre începând cu săptămâna viitoare. Deci vă cer doar un pic de răbdare în această privință în ceea ce privește anchetele ONU. Există foarte multe anchete care au fost solicitate în momentul de față. de Consiliul de, pentru Drepturile Omului de la Geneva, Națiunilor Unite. Uh, ce puteți face dumneavoastră este să susțineți public aceste anchete, aceste investigații, pentru că sunt niște anchete mm, la care nu au ajuns încă la nicio concluzie. Primul pas este să vedem exact cum s-au întâmplat lucrurile și cred că acesta este un lucru necesar le datorăm acest lucru tuturor celor care și-au pierdut uh, viața în acest conflict. În primul rând să vedem exact ce s-a întâmplat, cum au fost faptele, ce a funcționat, ce nu a funcționat. Și apoi putem discuta și despre responsabilitate. Uh, este un prim pas și oamenii au nevoie de acces, au nevoie să aibă acces la Gaza, la toți cei implicați, la toate documentele. Deci cred că aici ne puteți fi de ajutor susținându-ne din punct de vedere politic și mai ales parlamentar. vă pot ruga pe cei care vorbiți, vă rog, nu vorbiți, dacă chiar vreți să vorbiți, ieșiți și faceți-vă micile ședințe afară, nu aici. Lăsați-i pe vorbitorii noștri să vorbească și pe cei din sală care sunt interesați să-i asculte. Dacă Israelul și-a respectat obligațiile privind dreptul internațional, ei bine, asta trebuie anchetat. Este clar că Israel este forța de ocupație și conform forțelor ONU și Andra este parte a Națiunilor Unite, conform definiției noastre, uh, Israel este forță de ocupație pentru că controlează fâșia Gaza, deși nu are soldați pe fiecare uh, metru pătrat, dar controlează spațiul aerian, terenul, accesul și așa mai departe electricitatea, apa care intră în Gaza, deci uh, Israel are o responsabilitate foarte clară în privința dreptului internațional și aici vorbim despre a patra convenție de la Geneva, aceasta este punctul de pe în jurul căruia ne orientăm. Nu vreau să trag încă concluzii, dar aici va fi făcută anchetă, este cel puțin evident că uh, clădirile ONU care au fost distruse și în, moment, în măsura în care știm că s-a tras din partea Israelului, este clar o încălcare aici a acestor principii internaționale. Cât s-a distrus, cred că am răspuns, țările arabe au susținut în mod generos ajutorul umanitar. Trebuie să spun asta. În afară de sprijinul general pe care l-am primit de la multe țări europene și de la uh, țările membre ale Uniunii Europene, am primit un ajutor foarte bun uh, și uh, foarte generos din Qatar, Dubai, din Arabia Saudită, din Kuwait. Deci nu putem să ne plângem aici. Este vorba despre aproximativ 50% dintre ajutoarele pe care le-am primit și acestea au venit din statele arabe și islamice. Cred că e foarte interesant uh, poate îi voi lăsa pe colegii mei de la Uniunea Europeană să comenteze dacă uh, anumite texte ale Uniunii Europene au fost uh, folosite în mod abuziv. Eu aș spune că acest aceste, uh, aceste manuale sunt uh, uh, ale uh, autorității palestiniene. Cred că niciun manual din lume n-a fost citit atât de intens ca cele din Palestina, de diferiți oameni de știință. Cred că anul trecut a existat o banchetă uh, plătită de Departamentul de Stat al Statelor Unite și realizată de o comisie de oameni de știință care au analizat aceste manuale. Uh, nu știu exact uh, care a fost formula, dar s-a spus că, bun, aceste manuale nu sunt perfecte, sigur există câteva stereotipuri, dar nu sunt antisemite. Cel puțin acesta a fost răspunsul cheie al Departamentului de Stat. Nu sunt antisemite. Și s-au uitat și la manualele israeliene. Au spus, bun, manualele israeliene nu sunt perfecte și și aici există niște prejudecăți, dar nu sunt anti-arabe. Deci, ca să rezumăm, același manual uh, îl tipărește și Israelul și îl folosește în zonele asupra cărora are responsabilitate. nu face decât să pună ștampila pe, sau o pagină cu Ministerul uh, Israelian de Învățământ. Deci dacă Israelul este așa de îngrijorat în privința acestor manuale, de ce le folosește? Și uh, le-a folosit și când uh, se ocupa de tot sistemul de învățământ până în 1995. Bun, sper, vă rog, uitați-vă la aceste studii. E o poveste veche asta cu manualele. Domnule Burchard, chiar trebuie să trageți o scurtă concluzie pentru că trebuie să ne întoarcem la... Bun, asta ar fi cam tot. Sunt sigur că bă, toate celelalte lucruri puteți, le puteți discuta bilateral, cum ați sugerat. Domnule de Brewer. Mulțumesc, că eu nu voi vorbi prea mult și, uh, așa cum ați sugerat, uh, îl invit pe colegul de la DGF că o să intervină și să completeze. Trei aspecte. În primul rând, în legătură cu bugetul. Avem instrumentul de flexibilitate care se numește uh, rezerva de asistență de urgență. E un instrument pe care îl putem folosi anual pentru situații neprevăzute și de mare amploare, dar Aici intervine problema la care se referea domnul Gheorenț atunci când a luat cuvântul, problema dezechilibrelor structurale între creditele de angajament, cecul în alb și creditele de plată, respectiv banii care sunt cu adevărat acordați. Deci, uh, atunci când trebuie să recurgem la această rezervă de ajutor de urgență, uh, o facem, dar de fiecare dată există găuri care trec uh, pe bugetul de anul viitor. Și sigur că va trebui să facem ceva pentru a rezolva această situație. În al doilea rând, cred că trebuie să facem față realității, să privim lucrurile în față și sunt convins că doamna Gheorgheva va avea o dezbatere veritabilă cu dumneavoastră, respectiv că confruntați cu această amploare neobișnuită a crizei umanitare. Sumele prevăzute în buget, în bugetul Uniunii Europene, pentru crize umanitare și pentru intervenția umanitară sunt tot uh, mai evident insuficiente, uh, în mod dramatic insuficiente. Uh, ne confruntăm cu astfel de situații Uh, probabil că cu ocazia dialogului uh, cu doamna Gheorghe vă veți referi la ele. Aș dori însă să menționez în acest context uh, două astfel de crize care vor interveni, cred, până la sfârșitul anului. În primul rând, consecințele umanitare ale crizei din Irak, pe care încă nu le-am evaluat, și apoi epidemia Ebola, și uh, tratarea ei la nivel mondial. Nu știu în ce măsură creditele restante ne vor permite să facem față acestor crize care vor interveni uh, cu repeziciune până la sfârșitul anului. Noi nu finanțăm guverne, Uh, prin această asistență umanitară. Noi cooperăm cu parteneri uh, uh, neguvernamentali și cu agențiile ONU și avem și aceste mecanisme de monitorizare și de control care sunt foarte stricte, prin care controlăm felul în care partenerii noștri folosesc, cheltuiesc banii pe care i-au primit um, la categoria asistență umanitară. În fine, demolările, sigur că problema nu este nouă, se pune chiar Uh, în zona C, în afara situației de conflict. Încercăm să avem uh, un dialog uh, cu autoritățile israeliene în van uh, repunem problema pe tapet. Doamna Hautel a spus înainte, e exclus să punem capăt intervenției noastre pentru că ne confruntăm cu o criză umanitară, suntem, e de datoria noastră să intervenim, dar sigur că nu suntem orbi în legătură cu aceste demolări. Înainte de vară, înainte de declanșarea crizei, am încercat să avem um, un dialog aprofundat cu statele membre în acest sens, tocmai pentru a pregăti uh, o nouă intervenție, mai ales pe lângă guvernul uh, israelian. Calea juridică, după cum știți, este anevoioasă, este lungă, va trebui să optăm pentru o soluție politică și uh, aici avem nevoie de sprijinul uh, dumneavoastră, de altfel nu numai Parlamentul European, ci și al tuturor statelor membre. Mă opresc aici, doamnă președinte, deocamdată și îi dau cuvântul colegului. Uh, colegii de la DigiDefco nu vor să ia cuvântul, spun că s-a spus totul, tot ce trebuia spus până acum. Uh, deci aș dori să vă mulțumesc, aș dori să le mulțumim uh, vorbitorilor pentru că ne-au făcut această prezentare atât de interesantă în această dimineață. Sigur că uh, va trebui să ne ocupăm de anumite chestiuni, chestiunea bugetară, pe care sigur o vom aborda în dezbaterea cu doamna comisar în această dupămasă, și apoi și chestiunile politice pe care noi trebuie, noi politicienii să le rezolvăm. Uh, sigur că uh, va trebui să discutăm și cu guvernele noastre, apoi vom uh, vota rezoluții la Parlament. Mulțumim pentru această dezbatere. Sigur că dacă considerați că avem probleme pe care le putem soluționa noi aici, vă stăm la dispoziție. Uh, în legătură cu reconvocarea Parlamentului în timpul verii, uh, așa cum v-am spus, am avut dezbateri în timpul uh, verii cu Comisia AFET. Am încercat să ne asigurăm că lucrurile evoluează cum trebuie. Nu cred că s-ar fi rezolvat mai bine lucrurile dacă ne-am fi întâlnit. Deci problema plăților, problema bugetară și așa mai departe, nu cred că s-ar fi rezolvat. Uh, am fi putut doar discuta mm, ce s-a întâmplat la criză. Se pare că la Ucraina a intervenit uh, un armistițiu, o veste bună, deci s-ar putea să uh, ca această criză umanitară să fie mai uh, scurtă decât am anticipat. Mulțumim pentru prezență încă o dată și așteptăm să cooperăm cu dumneavoastră pe viitor și mulțumim pentru prezență și uh, DigiDevco. Uh, cei care doresc să părăsească sala de ședință sunt invitați să o facă în liniște. Trecem acum la uh, întrebări. După care vom avea uh, o altă dezbatere, deci uh, programul de dezvoltare după 2015. Deci, uh, în legătură cu întrebările, deputații care doresc să o trimită comisiei pot trimite această întrebare secretariatului cu trei zile înainte și apoi vor primi răspunsul la această întrebare în cadrul comisiei. Sigur că vor fi foarte multe întrebări, va trebui să prioritizăm. Uh, dar, în orice caz, doream să vă informez în legătură cu această procedură. Nu o să citesc întrebarea pentru că ați primit o copie. Domnul Rinen a pus întrebarea și ea vizează relațiile între UE și SUA în legătură cu cooperarea pentru dezvoltare. Deci o să dau cuvântul comisiei întâi și apoi autorului întrebări pentru comentarii suplimentare. Dau cuvântul domnului Simone de la DEFCO, dacă nu mă înșel. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori... Nu știu cât timp am la dispoziție. Probabil mai puțin de 3-5 minute. Aș dori însă să fac câteva observații de ordin general, să vă spun foarte, mm, vă informez în legătură cu progresele înregistrate până acum și în legătură cu perspectivele viitoare Uh, în legătură cu uh, uh, dialogul de dezvoltare cu SUA, așa numim noi. Statele Unite, după cum știți, reprezintă cel mai important partener în domeniul dezvoltării și este singurul omolog cu care avem un dialog de dezvoltare la nivel ministerial. E vorba de un dialog în care intervin și statele membre. Și Uh, constat că reprezentanții statelor membre sunt în sală. În ceea ce privește uh, dialogul și cooperarea cu SUA, trebuie să nu uităm că uh, statele Uniunii Europene și instituțiile europene reprezintă mai puțin din 70% din ajutorul pentru dezvoltare acordat de către SUA. Deci e evident că dacă putem coopera mai bine cu Statele Unite, vom putea avea un, o influență mai uh, vizibilă în uh, țările uh, respective. Avem dialog la nivel ministerial, la nivel de înalți reprezentanți și la un nivel tehnic. Uh, Uh, deci pe trei uh, paliere. Avem uh, dezbateri anuale cu domnul comisar Pibalks, care uh, are, uh, discută cu omologul său la, nivel, uh, la nivelul Statelor Unite. Avem și reuniuni ministeriale și dezbateri tehnice pe problemele pe care le discutăm. În legătură cu întrebarea care ne-a fost uh, adresată, deci care a fost uh, progresul înregistrat uh, după dialogul uh, din 2009. Când s-a propus relansarea acestui dialog, care timp de 12 ani uh, a, a fost uh, blocat, de la summitul UE-SUA din noiembrie 2009 am relansat relațiile cu SUA, Uh, în contextul uh, uh, ajungerii la putere a președintelui Obama și s-a propus o cooperare în trei sectoare, securitate alimentară, dezvoltare agricolă, schimbări climatice și obiectivele de dezvoltare a mileniului. N-am timp acum să intru în detaliu, dar vă pot schița Um, aspectul cel mai important pentru noi, securitatea alimentară și um, reziliența în acest domeniu. După cum probabil că știți, politicile noastre de reziliență au fost configurate la sfârșitul anului 2012 și o facem uh, cooperând de plin cu Statele Unite, deci am reușit uh, să ne influențăm reciproc în uh, formularea acestor strategii și putem spune că avem aceleași priorități acum ceea ce ne permite să cooperăm mai bine în acest domeniu. Vă pot spune, de, de exemplu, că Uniunea Europeană uh, conduce eforturile de coordonare de donare în uh, acest domeniu al inițiativei AEG, în timp ce Statele Unite uh, se ocupă de alianța mondială în Africa. Deci ceea ce nu înseamnă că suntem excluși reciproc, ne excludem reciproc în aceste regiuni, dar e clar că unul, un partener conduce eforturile într-o regiune și celălalt în cealaltă, pentru ca activitățile noastre să fie mai eficiente. În ceea ce privește obiectivele de dezvoltare a mileniului, vom avea o dezbatere în uh, Uh, minutele următoare. Poate că nu e momentul să intru acum în amănunte, dar e clar că avem un dialog uh, și în acest domeniu. Vorbim cu SUA despre uh, agenda pentru dezvoltare post-2015. Încercăm și aici să ne asigurăm că prioritățile noastre converg. În ceea ce privește schimbările climatice, la summit am încercat să ajungem la uh, concluzii concrete. Nu am reușit. Și aceasta și pentru că în acest domeniu al negocierilor privind schimbările climatice, poziția noastră nu este chiar identică cu cea a Statelor Unite, dar am obținut uh, progrese uh, în acest domeniu al energiei durabile, care are efecte asupra schimbărilor climatice și uh, încercăm să ne coordonăm eforturile cu uh, cele depuse de către SUA în uh, Africa și în contextul general al inițiativei durabile privind energia la nivel mondial. Deci, uh, vă pot spune că în martie anul curent a avut loc un summit, poate că vă amintiți că președintele Obama s-a deplasat la Bruxelles și cu ocazia acestui uh, summit, dialogul nostru a fost uh, uh, a primit un nou avânt. Am fost încurajați să ne ocupăm de agenda pentru dezvoltare 2015, apoi evoluțiile în domeniul securității, Africa și așa mai departe. Iată care au fost subiectele discutate la nivel uh, înalt. Avem și alte subiecte care au intervenit pe ordinea de zi, de exemplu uh, epidemia Ebola. Sigur că uh, Uh, și aici încercăm să avem un dialog cu SUA, să uh, obținem sinergii, dar în orice caz uh, încercăm să transpunem acest dialog în fapte, respectiv într-o coordonare mai bună la fața locului deci, uh, încercăm să ne coordonăm mai bine activitatea de planificare, mai ales în țările pilot, și s-ar putea să uh, sosească și momentul în care vom uh, uh, adopta sau vom, vom, vom uh, avea acțiuni comune. Iată ce aveam de spus. Mulțumesc, uh, autorul întrebării acum. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, care mi se pare foarte interesantă. Mă mulțumesc și progresele înregistrate în acest domeniu. Am adresat această întrebare chiar la începutul activității parlamentare, pentru că am înțeles uh, de la Comisie că acest subiect nu a fost discutat niciodată la Comisia noastră. Motivul a fost că în 2009 au avut loc alegeri parlamentare. Eu am uh, lansat uh, inițiativa mea în ianuarie 2009, a fost acceptată de către Uh, Consiliul de Ministri pe Dezvoltare. Lui Michel era pe atunci uh, uh, comisarul pentru dezvoltare și a sprijinit puternic această inițiativă a mea, deci noi am considerat că ne-am făcut datoria, dar Parlamentul se apropia de sfârșitul de mandat datorită alegerilor și când în noiembrie s-a ajuns la acord la summit, noul Parlament abia își prelua funcțiile. Deci nu a existat un raport Uh, la comisia noastră în legătură cu acest subiect. În tabăra americană, uh, domnul Obama și uh, Hillary Clinton au sprijinit această idee, i-au acordat sprijinul, deci am înregistrat progrese reale. Sper că de această dată Uh, comisia noastră să fie informată în mod sistematic în legătură cu aceste negocieri sau cooperare uh, transatlantică în domeniul uh, dezvoltării durabile. E foarte important. Plătim 80% din factură și cred că influența noastră ar trebui să fie mai mare. Nu numai la fața locului, ci și la conferințe internaționale, în foruri internaționale. În calitatea mea de ministru Uh, am observat că uh, China a dobândit întâietatea. Noi am fost uh, tot timpul criticați, să nu uităm că suntem donatorii cei mai importanți. Deci cred că ar trebui să Uh, avem o influență mai mare în conferințele internaționale și mă bucur de faptul că discutăm acum despre agenda pentru dezvoltare post-2015 și aici sperăm să avem o cooperare mai strânsă cu partenerii americani. Deci mulțumesc foarte mult și mult succes în activitatea dumneavoastră viitoare. Mulțumesc foarte mult. Nu e nevoie de un răspuns suplimentar. Acum mm, legătura a fost uh, restabilită și uh, va fi aprofundată. Trecem la punctul 8 de pe urna de zi. Aici avem vorbitori. Tema este Genda pentru dezvoltare post-2015. Vom avea două runde de dezbateri, deci uh, invit pe primii doi vorbitori, pe domnul Maier Harting și pe domnul Kumar Bramdeo, să mi se alăture la prezidiu și începem prima rundă de dezbateri. Aș dori să vă explic ce stă la baza acestei sesiuni. După cum știți, am avut obiectivele de dezvoltare a mileniului, care trebuiau să fie atinse până în 2015. Mm, unele au fost aproape atinse, pe, în alte domenii <laughs> suntem uh, codași, dar în orice caz ONU va discuta ce se întâmplă cu această agenda pentru dezvoltare după 2015. Parlamentul nostru trebuie să se implice, bineînțeles, în această dezbatere. Coordonatorii, înainte de uh, pauza de vară, au hotărât ca Parlamentul să uh, pregătească un raport din proprie inițiativă, înainte ca uh, Consiliul să își publice concluziile și până ca uh, Uniunea Europeană să-și definitiveze poziția în legătură cu agenda pentru dezvoltare după 2015. Deci, uh, la anul uh, vor începe negocierile interguvernamentale și noi astăzi uh, încercăm să lansăm dezbaterile pe această temă. Uh, deci, uh, încercăm să uh, le prezentăm subiectul deputaților. Vom avea o dezbatere și cu raportorul din partea grupului PP în această toamnă. Deci, e un subiect care ne va preocupa în viitorul apropiat. Uh, uh, să nu uităm că mulți colegi sunt noi la comisia noastră, nici eu nu sunt chiar foarte familiarizată cu tot ce s-a întâmplat la ONU, cunosc uh, o parte din aceste concepte datorită activității mele cu privire la schimbările climatice, deci vă rog să nu uitați că e o primă dezbatere, să tot, nu, nu folosim tot felul de acronime și de sigle greu de înțeles de colegi, deci vom avea o primă introducere în subiect acum și după aceea vom mai avea dezbateri. Primul vorbitor este ambasadorul Meyer Harting, ambasadorul UE la ONU, deci o persoană foarte importantă în aceste negocieri și după aceea uh, va primi cuvântul domnului E.J. Kumar Bramdeo, ambasadorul Uniunii Africane la Uniunea Europeană. Deci are acum cuvântul domnul Thomas Mayer Harting. Avem 10 minute pentru fiecare vorbitor, după care vom avea dezbaterea. Parlament. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, e o adevărată onoare să fiu astăzi aici și nu sunt chiar atât de sigur de faptul că aveți doar niște cunoștințe elementare în acest uh, domeniu. Și îmi cer scuze, poate că tot ceea ce voi spune eu nu vă va fi cunoscut. Trebuie să vă spun că apreciez strânsa colaborare pe care am avut-o cu europarlamentarii pe această chestiune atât de importantă. Am avut contacte cu Parlamentul European de când mi-am început activitatea aici de 10 ani. Timpul uraganului Sandy, de exemplu, nu era Comisia deven însă tot am colaborat cu dumneavoastră și la summitul de la Rio plus 20 și la evenimentul special din luna septembrie, evenimentul special privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului, când Uniunea Europeană a fost uh, reprezentată de președintele Comisiei Barroso. Iar uh, un șef din partea delegației Parlamentului European a stat la aceste negocieri chiar lângă domnul Barroso cu o plăcuță specială care a arătat cât de mult uh, v-ați implicat. În ceea ce privește ce se va întâmpla după 2015. Deci ce vom face înainte de organizarea summitului de atunci. Mai avem încă multe de făcut în legătură cu aceste obiective și cu cât vom progresa mai mult la nivel internațional până atunci, cu atât vom fi mai credibili când ne vom stabili noi uh, angajamentele. Comisarul Pibalx și actuala comisie au colaborat foarte mult cu Parlamentul European în ultimii 5 ani pentru a crește impactul politicii de dezvoltare UE și pentru a asigura un impact cât mai mare al asistenței uh, comunitare. Nu facem asta, dar ce vrem să elaborăm un nou cadru pentru perioada de după 2015. Noi nu ne reducem actualele eforturi. Când vorbim despre perioada de după 2015, primul obiectiv pe care îl avem este să îndeplinim ceea ce am stabilit până acum. Deja m-am referit la evenimentul de anul trecut, din septembrie, un eveniment uh, remarcabil și important, deoarece atunci adunarea generală a hotărât să abordeze problema sărăciei, a ridicării sărăciei și a dezvoltării durabile împreună. E ceva fundamental. Am fost um, șef al delegației, am fost șef al delegației acolo și a fost fascinant să văd cum DEVCO și DG Mediu au colaborat pentru a-și pune la oaltă conceptele și pentru a veni cu o abordare comună. Rio plus 20 a fost prea dominat, după părerea mea, de problemele de mediu. Uh, Comisarul Pătoșnic a reprezentat Uniunea Europeană acolo cu foarte mult succes, însă e important deci că pentru prima oară cele două elemente au fost adresate, au fost abordate împreună. Pe baza propunerii comisiei am colaborat mult și noi cei de la New York pentru a proteja împreună planeta. Din, de, din septembrie încoace am avut grupuri de lucru deschise pe marginea obiectivelor de dezvoltare care și-au cheiat activitatea în iulie. Și, doamnă președinte, spuneați că multe din aceste lucruri vă sunt, uh, nu vă sunt familiare. Trebuie să vă spun că eu am ceva experiență la ONU. <laughs> Trebuie să vă spun că nu există nimic mai complex decât aceste grupuri de lucru deschise, uh, foarte dificile din punctul de vedere al Uniunii Europene. Grupuri de lucru formate din statele membre. UE este membră la ONU, e principala mea sarcină acolo de a vorbi pe un singur glas în numele țărilor europene. Și e greu să faci asta într-un grup unde țările membre sunt uh, împărțite în circunscripții, uneori uh, responsabilitatea nu e împărtășită și e foarte complicat. Însă, totuși, lucrurile au funcționat destul de bine și putem fi mulțumiți de faptul că prin acest sistem am evitat apariția unor blocuri convergente, uh, divergente, mă scuzați, în cadrul ONU. Deci noi am reușit să uh, alipim 77 de țări uh, în, același, uh, în același grup în spatele aceleiași abordări. Și asta vă va spune și reprezentantul Uniunii Africane. Și e important să avem această diversitate, ce un grup de, 20, de 77 de țări este mare. Sunt țări uh, uh, africane în curs de dezvoltare, dezvoltare, sunt și mici țări insulare, dar și uh, țări industrializate foarte mari. Deci o diversitate binevenită și rezultatele au fost bune din punctul nostru de vedere. Avem 17 obiective pe care le-am pregătit, peste 170 de, mii, 170 de, de obiective în total care ne vor uh, menține destul de mult timp ocupați. Din punctul nostru a fost important că s-au menținut împreună trei dimensiuni mediu, dezvoltare, afaceri, costiuni sociale. Deci le-am menținut la oaltă. Am avut de asemenea bune obiective în ceea ce privește energia, ceva foarte important pentru comisie. Comisarul Pibac s-a, implicat personal. Avem obiectivul 16 care se referă la guvernanță și unde spunem că statul de drept e foarte important că trebuie să avem o abordare privind drepturile și în ce vrește egalitatea între sexe. Am făcut ceva progrese, însă nu am obținut chiar tot ceea ce ne propuneam. Și în ceea ce vrește finanțarea, avem impresia că partenerii noștri pentru dezvoltare încă au o abordare conservatoare, tradiționalistă, ca pe vrem, care se bazează pe asistența oficială pentru dezvoltare. Am avut o comunicare a Comisiei din 2 iunie, după cum știți, și în conformitate cu aceasta vom continua munca și vom veni cu o poziție uh, comună înainte de inițierea negocierilor interguvernamentale. După cum știți, odată cu lansarea acestor negocieri, nu ne vom mai putea permite luxul uh, procesului uh, cumva exotic de negocieri pe care l-am avut până acum. Nu, odată ce începe adevărata negociere interguvernamentală, Uniunea Europeană va trebui să vorbească tot timpul pe un singur glas care să-i reprezinte pe toți. În septembrie 2015 avem un summit, după cum știți, și în următoarele săptămâni se vor stabili modalitățile de organizare acestea. Va avea loc o, o reuniune a șefilor de stat și de guverne, în uh, septembrie 2015. Parlamentarii, societatea civilă, sectorul privat, după părerea noastră, trebuie să fie uh, implicați în acest proces. Și știți că nu e ușor, spunem asta noi cei de la ONU, deoarece uh, mulți se uh, opun implicării parlamentelor și societății civile în general. Contribuția grupului de lucru e esențială pentru ce se va întâmpla pe viitor, însă nu e singurul lucru. Am avut și un grup la nivel înalt la care a participat și comisarul Pibax și care a făcut o treabă foarte importantă și chiar și secretarul general va trebui să uh, producă un uh, raport de sinteză în legătură cu ce se întâmplă până la sfârșitul acestui an. Și trebuie să vă spun că fostul secretar general, Kofi Annan, a, lucrat un rol, a jucat un rol absolut esențial pentru a avea aceste obiective de dezvoltare ale mileniului. Iar noi vom încerca ca prin munca grupului de lucru să nu îi limităm uh, capacitatea secretarului general de a-și aduce contribuția la negocierile interguvernamentale care vor urma. O altă persoană care va juca un rol foarte important, președintele adunii generale, din fericire va fi un african. Ministrul de externe din Uganda va conduce această adunare generală începând cu jumătatea lunii septembrie. El va trebui să pregătească uh, tot procesul până la reuniunea la nivel înalt din septembrie 2015 când un alt președinte de adunare generală va, își va începe mandatul, președintele Parlamentului danez va fi cel care va continua acest mandat. Însă mai totul se va întâmpla sub conducerea acestui ministru de externe din Uganda și Uniunea Europeană va face tot posibil pentru a sprijini biroul uh, președintelui adunării generale. E important să menținem echilibrul al, ce, între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile. Societate pașnică, guvernanța, statul de drept sunt de asemenea aspecte esențiale din acest pachet și trebuie să vă spun că încă se mai discută pe marginea acestor teme. Este țări care nu prea sunt entuziaste care cred că vrem să introducem un al patrulea pilon, însă vă spun că dezvoltare durabilă fără pace, fără stat de drept, nu are cum să existe și să funcționeze. Și, doamna președinte, dat fiind că ajung la sfârșitul timpului alocat, ă, trebuie să vă spun că, bineînțeles, implicat e, există și aspectul de mediu și aici trebuie să oferim o vizibilitate um, cuvenită, însă nu trebuie să uh, ne suprapunem și cu eforturile făcute pentru conferința părților de la Paris. E bine că acum va lua cuvântul după mine un reprezentant al Uniunii Africane, deoarece e clar că aceasta este o agendă la care poate ajuta foarte mult Uniunea Europeană, însă e o sarcină pe care o avem în comun cu alte țări, cu alte regiuni și mai ales cu Uniunea Africană, care este practic uh, regiunea care are cea mai mare nevoie de dezvoltare durabilă. Dacă ne gândim la provocările cu care se confruntă. În aprilie, la reuniunea cu Uniunea Africană, am avut atunci un angajament clar de a continua uh, pe această cale și Vom avea și alte ocazii de asemenea de a a discuta despre rolul unei societăți pașnice, dacă vom colabora și pe viitor. Și trebuie să vă spun că noi așteptăm, bineînțeles, să colaborăm cât mai bine. Vă mulțumim foarte mult pentru această trecere în revistă. Trecem acum la domnul uh, reprezentarea la excelenței um, sale domnul Ajay Kumar Bramdeo, ambasadorul Uniunii Africane la UE. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc membrilor Comisiei uh, pentru dezvoltare pentru ocazia de a prezenta și o perspectivă africană la această măreață întrunire. 22nd... Domnilor și domnilor, cea de 22-a sesiune a adunării Uniunii Africane din ianuarie 2015 a adoptat o poziție africană comună în legătură cu agenda de dezvoltare de după 2015 și i-a cerut Comisiei Uniunii Africane, în colaborare cu statele sale membre, să se asigure că zonele, domeniile prioritare identificate în poziția africană comună vor fi integrate în uh, deliberările, în discuțiile interguvernamentale și în uh, activitatea uh, de lucru deschis. On the Intergovernmental Committee of Experts on the Sustainable Development. De asemenea, vrem să ne asigurăm că și în ce privește finanțarea se va discuta și în ce privește agenda de dezvoltare de după 2015. Comisia a organizat o reuniune la New York pentru a avea um, instrumentele necesare și pentru a putea vedea cum putem influența într-adevăr dezbaterea privind post perioada post-2015. Am ajuns la o, la o poziție comună și la niște indicatori în ceea ce privește poziția noastră. Ne-am întâlnit cu grupurile voastre de la Geneva, la Bruxelles, în iulie 2014, pentru a discuta uh, motivul pentru care sprijinim fiecare poziție africană și anumite obiective. Procesul de negociere și, de asemenea, ce urmează să facem după 2015. Trebuie să vă spunem că exercițiul post-2015, din perspectiva africană, după părerea noastră, acest exercițiu um, oferă o anumită consecvență față de cel anterior. Deci noi vrem acum o coerență. Un exercițiu care a început în 2013, când am avut a, cea de-a 50-a uh, aniversare a uh, Uniunii Africane. În ceea ce privește aceste obiective de dezvoltare durabilă, avem creștere economică aici, avem știință, tehnologie și inovare, dezvoltare axată pe oameni, viabilitate de mediu și gestionarea resurselor și a situațiilor uh, de urgență, pace și securitate și, în ultimul rând, finanțe și parteneriate. Peste 90% din prioritățile din poziția comună africană au fost uh, incluse în raportul grupului de lucru deschis, însă există totuși niște diferențe referitoare la anumite chestiuni delicate, cum ar fi guvernanța sau fluxurile financiare ilegale. Grupul de lucru deschis a prezentat un document deschis Mm, însă acum va trebui să punem și practică ce s-a stabilit. Succesul nostru va depinde, va depinde de uh, faptul dacă vom ajunge la o înțelegere comună în ceea ce privește amenințările internaționale la adresa păcii și a dezvoltării. Și va depinde și de abordarea pe care o vom avea. În această privință trebuie să tragem învățăminte din actualul sistem de guvernanță. Uitați-vă la criza financiară care a dus la o tulburare neașteptată a societății în general și a tuturor cetățenilor. Uitați-vă ce măsuri s-au luat de corecție, Există acum o supraveghere mai strictă sau nu a celor responsabili. Deci dacă nu vom face nimic, e foarte posibil să ne confruntăm cu o situație asemănătoare și pe viitor. Există multe provocări financiare, mai ales în țările în curs de dezvoltare sau în cele africane în general. Care e cauza? Lipsește un cadru de reglementare. Instituțiile sunt slabe, lipsesc capacitățile și lipsește voința politică sau uneori există dorința obscenă de a te îmbogăți pe orice căi. Multă corupție există care practic distruge structura societății. E important să avem o coerență sistemică. Și poate că prin colaborarea unor instituții și autorități vom putea obține așa ceva. Prin reformarea autorităților internaționale am putea oferi încredere în guvernanța economică. Dacă nu vom pune capăt proaste guvernanțe, rezultatele vor fi catastrofale. Însă, din păcate, lucrurile cam așa stau și în continuare. Vedem cu lideri eh, și conducători eh, lipsiți de orice scrupule îi fac să sufere pe nevinovați. Și problema alegerilor frauduloase se pune an de an. Și ar trebui să ne dăm seama că, deși în unele țări e drept că alegerile au fost democratice, cei care votează nu obțin nimic în urma votului democratic. Nu au locuri de muncă, nu au acces la serviciile de bază, la infrastructurile de bază toate nivelurile de guvernanță ar trebui să devină funcționale. Tinerii, nu doar în Africa, dar și în Europa, ar trebui să aibă mult mai multe uh, șanse de a fi uh, educați, de a avea abilitățile necesare pentru a intra pe piața muncii și pentru a fi productivi. Tinerii care sunt într-o situație dificilă, Uh, pot uh, cauza tulburări sociale. De asemenea, uh, responsabilitatea guvernelor față de cetățeni e absolut esențială. În momentul de față, situația e e neclară. Există instabilitate, există nesiguranță, de multe ori combaterea sărăciei ar putea să fie principala intervenție prin care să uh, împiedicăm apariția altor probleme. Și un comerț echitabil, de asemenea, ar duce la o dezvoltare durabilă în unele cazuri. Trebuie să vă spun că trebuie să se facă o demarcare clară, după părerea mea, între agenda de dezvoltare și cea de uh, crearea bogăției. De multe ori se pare că bogăția pare să înlocuiască dezvoltarea în mințile noastre. Tranziția de la una către cealaltă nu se poate face cu orice fel de impact. De multe ori aceleași guverne care nu știu să-și facă treaba din punct de vedere economic și social, duc la apariția și unor probleme între state. Uniunea Africană a trebuit să se ocupe de mai multe conflicte interstatale, cu rezultate nu întotdeauna bune. Uniunea Africană, ONU și UE trebuie să înțeleagă clar când anume trebuie să intervii într-un conflict internațional. Organizațiile extremiste presupun o, o anumită amenințare în multe uh, regiuni africane, mai ales în uh, regiunea Sahelului. Uniunea Europeană a fost un partener important al Uniunii Africane pe calea păcii și a dezvoltării și această relație împreună cu cea pe care o avem cu uh, ONU trebuie aprofundată. Cooperarea trebuie să crească. Parteneriatul UE-Uniunea Africană în domeniul păcii și securității a fost cel mai de succes până acum. Ceea ce privește o strategie comună între noi și Uniunea Europeană și cu sprijinul continuu al uh, Uniunii Europene, arhitectura de guvernanță și de pace poate fi folosită și consolidată și mai mult. Doamnă președinte, în ceea ce privește schimbarea climatică, impactul negativ al acestui fenomen este deja simțit pe continentul african. Trebuie să mobilizăm finanțare suficientă din partea țărilor dezvoltate – prin folosirea fondului cu 100 de miliarde de euro anual până în 2020. Transferul de tehnologie, de asemenea, este foarte important. prin colaborarea cu UE, dar și cu SUA. Trebuie să reducem riscurile, să îmbunătățim gestionarea acestora și uh, Trebuie să avem inițiative de adaptare la schimbarea climatică. Toate țările africane, fie că au un litoral, fie că sunt țări de interior, vor trebui să se adapte și să ia măsuri de atenuare a efectelor schimbării climatice. Uniunea Europeană a fost, din punct de vedere istoric, un partener uh, social și economic important pentru Africa. Și în domeniul schimbării climatice nu are cum să rămână cu brațele încrucișate. Și în încheiere, doamnă președinte, mă voi referi pe scurt la finanțare și parteneriate. Va fi nevoie de acestea dacă vrem să punem în aplicare aceste obiective de dezvoltare durabilă în următorii ani. Bineînțeles că va fi un exercițiu cu multe fațete. Va trebui să mobilizăm de asemenea mult și resursele interne și aici e nevoie de acțiuni multiple. Va trebui să combatem fluxurile financiare ilegale, va trebui să uh, creștem uh, nivelul de impozite plătite pentru a găsi finanțele necesare. De asemenea, importantă recuperarea uh, bunurilor și activelor furate. Va trebui de asemenea să vedem ce se întâmplă cu implementarea actualelor obiective de finanțare și e nevoie de parteneriate regionale și internaționale pentru a face toate acestea și parteneriate pentru comerț. Trebuie să crească comerțul între țările africane cu 30% până în anul 2030 Trebuie să promovăm investițiile străine directe și transferul de tehnologie către continentul african. Și, bineînțeles, trebuie să gestionăm amenințări comune, cum ar fi epidemiile, schimbarea climatică. Și, de asemenea, trebuie să avem și o abordare echilibrată în ceea ce privește runda de negocieri de la Doha. Doamna președinte, mă opresc aici deoarece mi-am uh, depășit timpul alocat. Le mulțumesc ambilor vorbitori pentru prezentarea activității uh, dumnealor. Încă două persoane vor uh, vorbi din partea unor ONG-uri și din partea ONU care se ocupă cu sectorul afacerilor și cel privat. Maximum 20 de minute vom avea în total pentru întrebări. Poate că nu vom avea așa de multe întrebări. Poate cineva dorește acum să pună o întrebare, însă vreau să știu dacă oaspeții noștri pot să rămână până la sfârșit. Unul dintre ei trebuie să plece, deci putem interveni ulterior la alte întrebări. Deocamdată trei persoane vor să pună întrebări. Cine mai dorește să pună întrebări? Domnul Gărens? Domnul Stier? și domnul Vaianen doresc să pună întrebări acum. Deci, deocamdată, doar trei întrebări, după care vom trece la următoarea sesiune. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur că eu o să fac observație politică. Pentru că uh, doi uh, vorbitori ne-au prezentat uh, situația, ne-au prezentat Uh, tot ce fac pentru ca aceste negocieri să fie uh, încununată de succes și constat că sunt întru totul de acord și aș dori să uh, le mulțumesc pentru felul în care ne-au prezentat subiectul. Cred că e de bun augur pentru un, acest, un proces care se prefigurează spinos. Am constatat uh, și la Doha, în urmă cu câte, cu, cu 10-12 ani, uh, am constatat că vorbitorii erau uh, de acord. Uh, dar negocierile au eșuat. Sigur că negocierile vizau subiecte diferite, care au totuși tangențe cu ce discutăm noi astăzi, dar până la urmă G110 adică 90 plus 20, uh, deci acest grup a schimbat acordul și nu aș dori să se repete această greșeală și aș dori să pun uh, o întrebare reprezentantului Uniunii Africane, dar și reprezentantului Uniunii Europene aveți mijloacele necesare pentru a vă Mm, uh, deci nu există, încă o dată spun, nu există diferențe, deci pentru a vă pune de acord, pentru a întruni masa critică, pentru a schimba situația. Deci există un parteneriat strategic uh, în uh, curs de prefigurare între Uniunea Africană și ce, Uniunea Europeană și ceilalți parteneri ai săi, pentru că eu continu să cred că Uh, noi uh, susținem cel mai mult uh, țările în curs de dezvoltare, majoritatea fiind țări africane. Există posibilitatea de a trece la etapa următoare, respectiv de a începe negocierile de pe aceleași poziții sunteți gata să treceți la această etapă. E un aspect foarte important. În dezbaterile anterioare am constatat că întotdeauna noi Uh, ținem cont de nevoile partenerilor noștri, că parteneriatul acesta reprezintă o bază solidă de uh, discuții. Aveți și alții parteneri care însă nu sunt uh, la fel de sensibili la propunerile dumneavoastră precum Uniunea Europeană. Deci, atât întrebarea mea e simplă. Aș dori să știu dacă această strategie de negociere între cele două mari blocuri uh, e posibilă. Mulțumesc, domnul Stier. Mulțumesc, doamna președinte. <clears throat> Permiteți-mi să spun că mă bucur de această dezbatere care este caracterizată de un caracter educațional încă din primele faze. Și dacă este să vorbim despre o poziție comună a Uniunii Europene, aș spune că avem deja o experiență foarte bogată a grupului de lucru în privința celor 17 obiective și domnul ambasador a subliniat foarte clar uh, cât de interesant a fost lucrul acesta și cât de important a fost să punem de acord uh, toate pozițiile diferite. Două puncte sunt uh, importante, pe unul l-ați menționat deja, uh, și anume de a trece dincolo de anumite obiective și sigur este ceva foarte sensibil. Pe de altă parte, vorbim despre obiectivul numărul 16 și importanța pe care trebuie să o acordăm statului de drept. Uh, Ehm, și rezultă până acum că rezultatele de până acum nu sunt satisfăcătoare. Sigur că am dorit să vedem acest lucru menționat în dezbatere. Întrebarea este cum vedeți uh, posibile alianțe uh, și strategii pentru a atinge acest obiectiv? Dacă ați putea să dezvoltați un pic pe acest subiect, vă rog. Domnul Vavinan? Domnule președinte, vă mulțumesc pentru excelentele prezentări. Sunt o bază validă pentru lucrul pe care îl începem. Cred că ar trebui să începem lucrul cât mai repede cu putință. Dacă ne uităm la raport, eu l-am pentru prima dată în mâini. Astăzi l-am văzut prima dată, nu știu de ce. Uh, și uh, la uh, comunicarea Comisiei, uh, cred că riscăm să avem foarte multe priorități. Totul este o prioritate și dacă ai atâtea priorități, nu ai niciuna, de fapt. Cred că ar trebui să ne structurăm oarecum gândirea și modul în care scriem rapoarte și documente de acest fel. Există, de fapt, două obiective principale. Reducerea sărăciei și promovarea dezvoltării sustenabile. Multe dintre lucrurile pe care le privim ca obiective sunt, de fapt, mijloace de a atinge aceste obiective. Sunt anumite teme care ar trebui urmărite în toate politicile de dezvoltare. Uh, Mă întrebam dacă la munca pe care o depuneți dumneavoastră la New York ați fost confruntat cu această problemă și dacă au existat anumite idei pentru pentru a grupa cumva numărul imens de priorități, de obiective și de mijloace pe care le avem în acest domeniu. Eu însumi am uh, făcut uh, un scurt document uh, pe care l-am distribuit membrilor comisiei. Putem să-l discutăm pentru a vedea dacă în raportul nostru putem să ajungem la o anumită ordine în cadrul acestei entități complexe de scopuri și principii și priorități și mijloace. Care este experiența dumneavoastră? Mm, aveți niște idei cum putem ajunge la această ordine? Mulțumesc. Mai este vreun alt membru care vrea să ia cuvântul în acest moment? Dacă nu, domnul Martin Pradov de la Comisia Europeană vrea să spună câteva cuvinte. Din partea de cobăresc. Mulțumesc, doamna președinte. Mm, voi fi scurt. După cum a explicat ambasadorul nostru foarte bine pe situația de la New York, vreau să adaug doar că este foarte important uh, Ehm, pe măsură ce ne apropiem de întâlnirea la vârf din septembrie anul viitor, să reținem două elemente ehm, a existat un rezultat al eforturilor Uniunii Europene și această agendă va fi universală. Nu discutăm acest lucru și în plus această agendă și eh, bilanțul eh, care urmăresc diferite evenimente, printre care și eliminarea sărăciei și dezvoltarea sustenabilă, trebuie menținută. Deci agenda trebuie menținută. În ceea ce privește uh, rezultatele grupului de lucru, domnul ambasador a explicat care sunt dificultățile în acest proces, deci nu voi reveni la asta, uh, însă în privința rezultatelor, cred că în mare avem o bază foarte bună și de la care putem porni uh, evoluția acestui proiect. Nu este o bază perfectă, dar cred că cele mai multe priorități prioritățile Uniunii Europene sunt reflectate foarte bine în acest document. Sunt de acord cu alți vorbitori că poate avem prea multe obiective și țeluri și va fi nevoie de un efort pentru a le încadra și a le ordona eh, și pentru a reflecta legăturile între diferitele obiective pentru a le face mai eh, atractive din punct de vedere politic și mai ușor de explicat și cred că în lunile următoare o bună parte a eforturilor noastre va fi devotată punerii în aplicare și viitorului planurilor. a mai existat un excelent raport privind de la grupul de experți uh, pe finanțe și uh, dezvoltare sustenabilă care reflectă prioritățile și pozițiile Uniunii Europene, dar acesta este doar începutul acestui proces. Vom mai avea o altă întâlnire interministerială în iulie la Addis Abeba și uh, procesul pregătirii acestei conferințe, care este de fapt urmașa procesului de la Monterey, va fi foarte complex și trebuie să spun că sunt încântată să-l aud pe domnul ambasador Brandeu sublinind aspectele legate de mobilizarea resurselor interne, pentru că suntem de părere că, de vreme ce agenda va fi foarte ambițioasă, va trebui să punem la punct în aceste discuții toate metodele de punere în aplicare și, bineînțeles, aceste lucruri sunt importante, dar există mai multe elemente. Este un uh, consens la New York care spune că elementele cheie pentru punerea în aplicare a acestei agenda vor fi resursele interne și de asemenea politicile interne. Deci uh, va, aceasta va fi o altă activitate paralelă, dar una care va avea un impact enorm asupra rezultatului final din septembrie 2015. Permiteți-mi să adaug faptul că, bineînțeles, uh, așteptăm cu nerăbdare Uh, raportul de inițiativă al Parlamentului European uh, pe care l-ați anunțat pentru acest an. Vom avea nevoie de acest raport și vom avea nevoie și de concluziile Consiliului în septembrie pentru pentru a putea adopta o poziție robustă în privința negocierilor care vor începe la începutul anului viitor. Deci așteptăm cu nerăbdare aceste lucruri și așteptăm cu nerăbdare și mă voi referi aici la comentariilor unilor dintre membrii, dar și ale ambasadorului Brandeo privind poziția Uniunii Africane în aceste negocieri, această poziție comună africană. Credem că este o realizare remarcabilă și o contribuție crucială la acest proces și de asemenea credem, lucru care a fost spus de domnul Gorenț, credem că se apropie foarte mult de poziția Uniunii Europene. Deci ne-am dorit să continuăm discuțiile pe care le-am început cu Uniunea Africană, pregătirea întâlnirii la vârf și după întâlnirea la vârf, Uh, întâlnirea de aprilie anul trecut ne-a dat un impuls pentru a continua cooperarea între UE și Uniunea Africană și suntem la dispoziția Uniunii Africane pentru a relua acest dialog cât de curând, pentru că suntem și noi de părere, ca alți vorbitori, că dacă Uniunea Europeană și Uniunea Africană sunt capabile să adopte o poziție comună și cred că dacă ne uităm uh, la uh, comunicarea din iunie anul acesta și la poziția comună uh, africană, cred că avem toate bazele pentru a avea o poziție comună. Deci așteptăm cu nerăbdarea continuarea acestui dialog cu partenerii noștri africani. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Am și eu o întrebare pentru amândoi un lucru la care s-au gândit foarte mult și cei care au vorbit. Am vorbit azi dimineață despre proces, despre acord, dar dacă este să funcționați, avem nevoie de foarte mult sprijin critic. Ați vorbit despre Parlament și despre Consiliu care trebuie să acorde un sprijin. Deci trebuie să ne concentrăm la întrebarea de ce facem acest lucru, nu cum, ci de ce, care au fost rezultatele data trecută, de deci ce trebuie să continuăm, poate că acestea sunt unele dintre lucrurile pe care trebuie discutate. Și mă întreb cum funcționează această strategie. Dacă oamenilor li se cere să plătească, trebuie să știe că merită să dea acești bani. Sigur, procesul este important pentru noi toți, dar trebuie să avem argumente și pentru public, atât publicul din țările dezvoltate, cât și din țările în curs de dezvoltare. Uh, cred că aveți cam 5 minute maxim fiecare. Uh, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Uh, să încep cu întrebarea dumneavoastră. Îmi pare rău că Eh, răspund cu un eh, comentariu privind procesul, chiar dacă întrebarea s-a legat de substanță, dar aș spune că Uniunea Europeană, și acesta este un lucru recunoscut, este cel mai puternic apărător al drepturilor societății civile. Eh, sigur că avem probleme cu cei de la Națiunile Unite în această privință, dar răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că trebuie să fim siguri că în aceste procese parlamentele și societatea civilă sunt ascultate. Și sigur că vorbim și despre scopurile de obiectivele de dezvoltare ale mileniului și trebuie să vorbim și despre probleme de mediu, despre probleme climatice care devin din ce în ce mai importante. Și aș vrea să mă refer puțin la întrebarea domnului Gerens. Ca și domnul Martin Prada, cu care am colaborat foarte bine, ca de altfel cu toți cei de la DERCO, deci trebuie să vă spun că pozițiile sunt apropiate în ceea ce privește Uniunea Europeană, pozițiile privind Africa. Dacă vă veți uita în detaliu la document, veți găsi anumite uh, puncte unde accentul se pune diferit, însă trebuie să vă spun că la Rio Plus 20 uh, s-a colaborat foarte bine între cele două grupuri și după cum vă amintiți, ambele grupuri erau pentru o nouă organizație internațională a mediului care să își aibă sediul pe continentul african nu a funcționat atunci, însă nu din cauza noastră și nici din cauza prietenilor noștri africani, însă e important și îmi permis să spun asta aici direct, e important ca prietenii noștri africani să reușească să-și impună poziția în cadrul uh, organizației G67, un grup uh, heterogen în care uh, prietenii noștri africani uh, reprezintă partenerii noștri cei mai apropiați. E drept că nu e tot una să provii dintr-o mică insulă aflată undeva în Pacific. E oarecum ciudat să vezi că Uniunea Europeană își uh, apără practic acolo interesele acelei țărișoare mult mai mult decât uh, alți parteneri. Însă noi vom face totul pentru a avea o bună reuniune pentru ca la New York să avem o bună alianță cu partenerii noștri africani și în continuare importantă pentru succesul operațiunii noastre. Acum câteva cuvinte în organizarea pe anumite grupuri. The Millennium Development obiectivele de dezvoltare ale mileniului au fost produse în mare măsură de Kofi Annan și el a avut uh, pe vremea aceea autoritatea de a produce o listă destul de scurtă a uh, obiectivelor mileniului și dacă nu le-ar fi impus oarecum comunității internaționale, nu ar fi funcționat și ar fi avut o listă mult mai lungă de obiective ale mileniului. De data aceasta și parțial, uh, mm, pentru că uh, abordarea lui Kofi Annan nu a fost foarte populară între statele membre din Sud. A existat un sentiment foarte puternic că nu vor face același lucru a doua oară și de aceea am ajuns la acest proces interguvernamental al grupului de lucru și încă ă, mai avem nevoie de energie pentru a garanta rolul pe care trebuie să-l joace acum secretarul general. Uh, Bun, dar când discutăm despre un exercițiu interguvernamental, sigur că există totdeauna riscul uh, uh să avem uh, abordarea pomului de Crăciun. Toată lumea din acest grup are ceva important pe care îl adaugă în listă. Uh, și faptul că avem o listă relativ bună este încă o dată datorat faptului că uh, grupul a avut uh, ca copreședinte, a avut doi copreședinți, un european și un african, ambasadorul uh, Ungariei și ambasadorul Keniei, deci au fost copreședinți străluciți a acestui grup. Dar trebuie să spun că spre sfârșitul procesului uh, vorbeam despre reducerea numărului de priorități și trebuie să vă spun sincer că exista un risc dacă ne am fi apucat să tăiem tăiem elemente, poate că nu le-ar fi tăiat tocmai pe cele pe care le consideram noi superflue. Primele ar fi fost cele legate de statul de drept, de guvernanță și de alte aspecte. Deci, odată ce începi să reduci lista, trebuie să fii sigur că nu sunt scoase de pe ea elementele importante. Și trebuie de asemenea să spun că ă, ne așteptăm ca secretarul general să facă o anumită sintetizare, pentru că acesta este rolul lui. Eh, vom încerca să facem acest lucru și în cadrul eh, eh, negocierilor interguvernamentale, dar nu mă aștept la minuni în acest domeniu. Cred că este mai important când vorbim despre obiective individuale, ca acestea să fie obiective care să poată fi puse în aplicare și una dintre aspectele elementare ale punerii în aplicare este să insistăm pe obiectivele care au un rost, care nu sunt sunt obiective de natură retorică, dar cred că va trebui să facem un efort suplimentar și dacă m-ați întreba pe mine, nu cred că vom fi capabili să transformăm ce avem într-un raport de două pagini. Va fi un pic cam fastidios și trebuie să facem ce putem din ceea ce avem și cu siguranță vom face un efort în acest scop pentru a ne mișca deci în această direcție. Și de asemenea, în acest context aș spune că trebuie să ne ocupăm de anumite aspecte unde n-am obținut exact ce vrem. Uh, vrem o uh, poziție mai proeminentă a statului de drept și cred că avem parteneri în alte părți ale lumii în acest sens. Este foarte important în atmosfera dificilă uh, de la ONU din acest moment să nu transformăm totul într-un conflict est-vest sau nord-sud. Este clar că, de pildă, dacă rămân la ideea aceasta cu statul de drept, lupta împotriva corupției este în interesul tuturor și uh, Parlamentul European uh, trebuie să fie un loc foarte bun în care să discut, pentru că s-au descoperit uh, cazuri de corupție chiar în Uniunea Europeană. Așa că trebuie să spun că atunci când vorbim despre aceste aspecte, suntem foarte clar spunând că nu încercăm să impunem reguli în alte părți ale lumii pe care nu le acceptăm noi înșine. Pentru că una dintre principalele diferențe, și ne-am spus acest lucru între uh, obiectivele de dezvoltare sistemului sustenabilă și obiectivele mileniului este că primele sunt aplicabile pentru toată lumea, inclusiv pentru noi. Nu știu dacă am răspuns tuturor întrebărilor, dar vom face eforturi uh, susținute și sper că vom reuși cu sprijinul Parlamentului European, inclusiv în ceea ce privește procesul din interiorul Uniunii Europene de a crea o poziție puternică de negociere, pentru că avem nevoie ca statele membre să se pună de acord asupra unor lucruri care pot fi făcute în interiorul Uniunii Europene. Eu. Mulțumesc, domnul ambasador Brandeu. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu uh, pot uh, să spun că uh, nu sunt de acord uh, deloc cu intervenția antevorbitorului. Aș dori să mai adaug ceva. Sigur că în acest context al parteneriatului între Uniunea Europeană și Uniunea Europeană, Uh, sigur, dând cezarului ce al cezarului, dialogul va ajunge la o etapă Uh, în care vom ajunge uh, la poziții comune, la nivel uh, multilateral, global și așa mai departe. Deci, sigur că vom întruni masa critică. S-ar putea să nu fim de acord întotdeauna pe toate aspectele, dar totuși pe problemele cele mai importante, dacă mentalitatea este asemănătoare, cu siguranță vom întruni masa critică necesară. Sigur că felul în care uh, a, făcut, a fost făcută lista priorităților ne duce la concluzia că există prea multe uh, priorități, dar unele dintre ele se suprapun. Și cred că dacă uh, le privim în context, atunci se va crea această dinamică care să ne permită să ne axăm pe aspectele esențiale uh, Uh, de care trebuie să ținem cont uh, pentru a obține un efect multiplicator uh, la nivelul rezultatelor. De ce ne implicăm în această agendă pentru dezvoltare post-2015? Cred că e asosit momentul ca popoarele noastre să culeagă roadele dezvoltării, pentru că de prea mult timp, mai ales în țările în curs de dezvoltare, Oamenii tânjau după o viață mai bună, au tânjit după o viață mai bună. Și cred că există uh, acum posibilitatea ca oamenii să simtă această dezvoltare uh, în viața lor de zi cu zi și măsurile propuse sunt convins că vor avea impactul uh, scontat. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această ocazie! Aș dori să le mulțumim primilor doi uh, vorbitori pentru această prezentare excelentă. Iar acum trecem la următoarea rundă de dezbateri. Aș dori să mulțumesc uh, domnului ambasador Harting pentru prezență. Okay, so we've heard from two ambassadors working on the official side, if you. Uh, încercăm uh, să fim eficienți. Deci uh, am avut, uh, i-am avut pe cei doi ambasadori. Acum mai avem doi vorbitori. Primul, Simmons Jefferson, director al Concord. Concord, pentru cei care nu știu, este o organizație foarte importantă, este platforma europeană a ONG-urilor europene. Uh, deci uh, reunește uh, pozițiile tuturor actorilor uh, în domeniul dezvoltării a ONG-urilor și sunt sigur că domnul Jefferson ne va mai spune despre această organizație mai multe și apoi Ole Lund Hansen, șeful platformei global compact LEAD a ONU. Deci reunește uh, actorii din sectorul privat, uh, deci mediul de afaceri, Uh, cu ceilalți actori din uh, domeniul dezvoltării. Sigur că uh, după publicarea propunerii Comisiei vor fi evoluții și în acest domeniu al sectorului privat. Și apoi reprezentantul Comisiei Europene va primi cuvântul, ne va vorbi despre felul în care resursele pentru dezvoltare vor fi folosite pe viitor. Deci, iată, subiecte foarte importante să nu uităm Eh, ce ne spunea reprezentantul Uniunii Africane, diferența între creația de bogăție și apoi împărțirea bogățiilor. Da, deci eh, mm, e o, o prăpastie imensă eh, între aceste două aspecte. Deci fiecare vorbitor va primi 10 minute. Dau cuvântul în primul rând domnului Simes Jefferson. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, Uh, câteva cuvinte despre Concord. Eu sunt director al Concord, mă numesc Simus uh, Jefferson. Este uh, vorba de Federația ONG-urilor. Noi reprezentăm ONG-urile la două niveluri în fiecare stat membru există o platformă a ONG-urilor de dezvoltare mm, pe familii, să zicem, handicap internațional, salvați copii și așa mai departe. Deci avem uh, un reprezentant în fiecare stat membru și de-a lungul anilor mm, noi am fost uh, interlocutorul uh, principal pe aceste chestiuni legate de dezvoltarea durabilă pentru instituțiile europene. Ne onorează această invitație invitație pe care ne-o adresați. Uh, am avut relații foarte bune cu Comisia de Dezvoltare în trecut. Anul trecut uh, am avut o cooperare excelentă pe, pe pachetul, de, pachetul finan, de finanțare și așteptăm cu nerăbdare executarea bugetului european. Sigur că Parlamentul European are un rol uh, și mai important în acest domeniu acum. Uh, activăm în mai multe domenii finanțarea pentru dezvoltare, s-a vorbit despre ea, apoi coerența generală a celorlalte politici care au un impact uh, asupra dezvoltării și probabil că știți că anul următor va fi anul european pentru dezvoltare și uh, cooperăm strâns cu multe organizații din societatea civilă. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să mă refer la trei aspecte a acestei agende pentru dezvoltare post-2015. În primul rând, de ce noi, comunitatea ONG-urilor, considerăm că această agendă este o oportunitate, o ocazie unică Aș dori să, să mă refer la uh, activitatea uh, grupului de lucru de la ONU și apoi să vă explic cum vedem noi activitatea la nivelul uh, Uniunii Europene. Unii dintre vorbitori au spus uh, deja faptul că această agendă pentru dezvoltare post-2015, obiectivele de dezvoltare durabilă, reprezintă o ocazie unică pentru generația noastră. Am făcut, uh, au fost înregistrate progrese uh, importante, de exemplu, er, eradicarea sărăciei lucii este un obiectiv pe care îl putem atinge încă, dar există și alte aspecte. Inegalitățile sunt tot mai mari, Apoi, persoanele marginalizate uh, nu beneficiază de pe urma progreselor dezvoltării apar tot felul de crize majore, inclusiv uh, uh criza climatică, care uh, vor avea impact mai, mai ales asupra persoanelor celor mai uh, vulnerabile. Deci, uh, noi considerăm că dacă ne axăm doar pe obiectivele de dezvoltare a mileniului, nu vom reuși să soluționăm, soluționăm problema, nu vom ajunge unde ne dorim să ajungem. Deci dacă procedăm așa cum am făcut-o în trecut, nu vom uh, reuși să atingem obiectivele pe care ni le-am fixat. Deci nu cred că ne mai putem mulțumi uh, să procedăm cum am făcut până acum. Să vedem care sunt uh, lecțiile pe care le-am tras de pe urma obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Deci uh, am văzut uh, ce a fost încununat de succes și ce nu. Și în acest al doilea domeniu trebuie să îmbunătățim sau să schimbăm metoda pur și simplu. Trebuie să avem un dialog direct cu cei afectați Uh, de excluziune sau de sărăcie, trebuie să avem de asemenea un dialog cu toți factorii implicați și trebuie să definim odată pentru totdeauna conceptul de dezvoltare. Și așa cum am făcut în acest proces, uh, uh, cu mult succes, am apropiat obiectivele de dezvoltare și de mediu, care se axează nu pe simptome, ci pe cauze și pe provocări, inclusiv faptul că practicile și uh, mentalitățile noastre economice nu sunt perfecte și prin adoptarea acestei uh, abordări unice la nivel mondial la care s-au referit unii vorbitori. Nu mai putem vorbi de două uh, tabere, noi și ei, ci doar de noi, noi care trăim pe planeta Pământ. Și apoi, în legătură cu această sărăcie care această bogăție, îmi cer scuze, care să ducă uh, la uh, o bunăstare accesibilă tuturor uh, celor care locuiesc pe planetă. Putem spune că am avut de-a face cu un proces unic care a dus la aceste 17 OMD-uri. Ce trebuie să spunem din capul locului este că trebuie să salutăm uh, această activitate. Noi uh, am susținut-o din plin Ne dorim ca negocierile să continue. Pentru noi aceste proiecte de obiective reprezintă uh, punctul de plecare și nu de sosire. Și, de fapt, noi, Concord, am uh, uh, publicat un document pe marginea concluziilor uh, grupului la nivel înalt de la ONU, dar aș dori să mă refer la câteva aspecte uh, pentru care am dorit să existe progrese ale acestui grup de lucru. În primul rând, uh, drepturile omului care sunt uh, menționate în uh, introducere la acest raport, dar noi nu am identificat o deci nu, nu, nu, pentru noi drepturile omului nu sunt suficient de prezente în toate aspectele legate de dezvoltare. Pentru că e vorba de oameni uh, ale căror drepturi sunt afectate de toate politicile de dezvoltare. Uh, sigur că trebuie să vedem dacă dorim să procedăm cum am făcut în trecut sau dacă ne dorim o revoluție în acest domeniu. În ceea ce privește emanciparea femeilor, salutăm acest uh, obiectiv, credem că într-adevăr e un aspect foarte important. Am dorit Să vedem însă cum acest obiectiv poate fi transpus în fapte. Trebuie să uh, facem schimbări Uh, de structură pentru a ajunge la o adevărată egalitate între bărbați și femei. Uh, aici putem vorbi de ocupare, uh, de asemenea de munca neretribuită a femeilor, deci de îngrijire altor persoane și așa mai departe. Deci nu trebuie să ne mulțumim cu un obiectiv care este așa doar de o formulare frumoasă. Apoi, acest uh, grup deschis uh, uh, a vorbit despre aceste limite la creștere. Nu putem să încurajăm creșterea doar de dragul creșterii, pentru că planeta noastră are anumite limite și trebuie să fim cinstiți cu noi înșine și trebuie să facem propuneri concrete și în acest domeniu. În ceea ce privește poziția și activitatea Uniunii Europene, aș dori să menționez câteva aspecte. Am încurajat și am fost uh, cu adevărat impresionați de cooperarea dintre, com, uh, dintre Comisarul de Mediu și Comisarul pentru Dezvoltare pentru a apropia cele două uh, liste de priorități. Și uh, vă încurajez ca cu ocazia audierilor comisarilor să vă asigurați că această abordare este menținută și pe viitor. De asemenea, am avut uh, un uh, acces uh, neîngrădit la activitatea Comisiei, la procesul de luare a deciziilor și am menționat multe rezultate pozitive în acest sens, pe care le salutăm. Acum, în ceea ce privește amănuntele, pentru că se spune că diavolul se ascunde întotdeauna în spatele amănuntelor se spune că nu există uh, o uh, diferență foarte mare între poziția Uniunii Europene și poziția ONU. Uh, unul dintre aceste amănunte reprezintă în mod paradoxal universalitatea. Care, la ce mă refer? Deci, uh, uh, ne fixăm un obiectiv la nivel mondial și apoi încercăm să găsim finanțare. Da, e adevărat, trebuie să avem obiective universale, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să intre în negocieri și să facă angajamente în legătură cu politicile sale interne. Care sunt implicațiile pentru Uniunea Europeană, de exemplu, dacă uh, încearcă să pună în aplicare obiectivele de dezvoltare a mileniului sau obiectivele de dezvoltare durabilă? Deci, uh, comisia aceasta și colegii din Parlamentul European trebuie să fie încurajați să se asigure că toate politicile europene uh, să fie conștiente conștienți de faptul că aceste politici au un impact uh, la nivel uh, mondial uh, cu partenerii din Mexic, de exemplu, am discutat și ne-au spus că nu doar politica de dezvoltare are un impact asupra lor, ci și toate celelalte politici adoptate la nivelul Uniunii Europene. Și în final, aș dori să mă refer la o altă chestiune de care s-a vorbit faptul că trebuie să sensibilizăm opinia publică și să ne asigurăm că raliem tot mai mulți uh, uh oameni de rând la cauza noastră. Știu că experții uh, își fac bine activitatea dumneavoastră ale și uh, vă faceți treaba, dar trebuie să ne asigurăm că opinia publică e conștientă de ce vorbim noi și uh, să înțeleagă și um, motivele pentru care venim cu aceste propuneri. Sigur că avem uh, foarte multe uh, pârghii, mai ales la nivelul ONG-urilor. Mă bucur că domnul Gheorenț a sosit în uh, sală, pentru că putem folosi anul european pentru dezvoltare ca un mecanism în acest sens. Deci trebuie să încurajăm o dezbatere în cadrul opiniei, la nivelul opiniei publice, nu numai la nivelul ONG-urilor, ci să implicăm cât mai multe uh, sectoare pentru a înțelege, pentru ca toată lumea să înțeleagă ce înseamnă această dezvoltare durabilă în Europa și în întreaga lume. Mulțumesc pentru această prezentare. Ne-ați amintit uh, de rolul pe care Parlamentul îl poate uh, juca, l-a jucat de, deja în acest domeniu. Trecem acum la al doilea vorbitor. E vorba de domnul Lund Hansen. Mulțumesc. Uh, and thank you very Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați um, făcut-o de a veni astăzi aici, de a vă prezenta um, um platforma Global Compact League de la ONU. Mă voi referi la sectorul uh, procesul, uh, sectorului privat în ceea ce privește implementarea acestei agende. Am câteva slide-uri pentru a ilustra mai bine ceea ce urmează să vă spun. În primul rând vă voi prezenta The Global Compact. E o inițiativă care are 15 ani deja. E cea mai mare inițiativă de, care include participanți din mediul de afaceri. Avem peste 8.000 de participați. Ne axăm pe niște eforturi prin care vrem ca companiile, vrem ca întreprinderile să respecte drepturile omurilor și drepturile angajaților, vrem să ne implicăm foarte mult în dezvoltarea durabilă și vrem de asemenea să folosim soluțiile care vin din partea sectorului privat pentru uh, dezvoltare. Ne-am asumat rolul în ceea ce privește includerea punctului de vedere al mediului de afaceri în acest proces, dar și în ceea ce privește emiterea de recomandări. E o inițiativă cu um, multe fațete, implicăm nu doar mediul de afaceri, ci și societatea civilă, peste 3000 de uh, ONG-uri participă la această platformă. Vreau să vă spun că The Global Compact și rolul nostru ceea ce privește agenda post-2015 se bazează pe înțelegerea că faptul că există o independență din ce în ce mai mare, dar și o oarecare distanțare în ceea ce privește rolul societății civile și cel al sectorului privat. Vedem că avem multe probleme de societate, avem multe probleme legate de modul în care societățile văd dezvoltarea durabilă. Și mulți uh, șefi de întreprindere își dau seama că de multe ori obiectivele de dezvoltare ale întreprinderilor se suprapun și cu uh, <clears throat> ceea ce își dorește societatea civilă. E clar că niciodată nu vei ajunge la un, vei atinge vreun obiectiv de dezvoltare durabilă dacă nu te implici în mod activ cu întreprinderile Întreprinderile nu trebuie să fie o barieră pentru dezvoltare și nu sunt o, o barieră, ci sunt un partener implicat activ în găsirea unei soluții. Pentru noi a fost uh, o mare onoare să avem uh, foarte multe consultații cu. să ne consultăm foarte mult cu întreprinderile. la nivel ONU. În prima fază am avut, um, ne-am concentrat pe discuții, pe identificarea obiectivelor. Acum se încheie faza a doua, care se concentrează pe mecanismul de implementare, pe rolul sectorului privat. Am uh, implicat peste 1000 de companii la nivel internațional mm, și foarte multe din Africa. Care a fost rezultatul acestor consultări și care sunt elementele cele mai importante pe care trebuie să le avem în vedere? Încep cu discuțiile privind obiectivele, deoarece pe baza acestor consultări am petrecut mult timp cu companiile, încercăm să ajungem cu o contribuție pentru obiective și pe următorul slide puteți vedea care, a fost, uh, care au fost sugestiile noastre către secretarul general care credem că suntem prioritățile principale din perspectiva întreprinderilor și cum le putem organiza în așa fel încât să fie bine înțelese și să fie organizate cumva pe categorii. Ceea ce vă spun eu um, ilustrează ce s-a spus aici despre universalitate, un element uh, salutat de către întreprinderi. De multe ori au loc discuții în paralel între dezvoltarea um, corporatistă și dezvoltare în general. Se discută de asemenea și în ceea ce privește acțiunile um, particulare care trebuie întreprinse. E o cale mai coerentă de a discuta despre rolul pe care îl pot juca întreprinderile. Aici avem o structură cu sugestiile făcute, însă a existat un consens clar și un acord clar și ăsta a fost punctul de uh, pornire. Reducerea sărăciei trebuie să fie principala prioritate în cadrul acestui proces. Și întreprinderile sunt de acord cu asta, însă trebuie să ne concentrăm și pe celelalte trei dimensiuni. Două căi prin care ceea ce am făcut noi um, este deosebit. Ne dăm seama că trebuie să reducem sărăcia um, pentru a ajunge la dezvoltare și pe partea de jos puteți vedea mediul înconjurător și alte chestiuni importante cum ar fi pacea, dar și guvernanța și mai specific uh, combaterea corupției. Aici aveți o înșiruire a celor 17 obiective propuse de grupul de lucru deschis și împreună cu mediul de afaceri cu care am colaborat, am salutat aceste obiective. Suntem cu toții de acord în legătură cu faptul că sunt acoperite aici toate chestiunile pe care trebuie să le abordăm. Așa cum s-a spus și aici înainte, ne dăm seama că cel puțin din perspectiva întreprinderilor, Obiectivele de dezvoltare durabile vor fi foarte importante pentru a implica întreprinderile, companiile, deoarece acestea pot uh, oferi um, inspirație, pot oferi un nivel de ambiție necesar și au și potențialul de a oferi baza de creare a unor uh, parteneriate noi, uh, intersectoriale, În ceea ce privește aceste obiective de dezvoltare durabilă, e important să nu greșim aici. E important ca guvernele să se concentreze pe acestea până la încheierea procesului uh, în septembrie anul viitor. Deci, după cum spuneam, obiectivele acoperă foarte bine agenda noastră, însă există și anumite elemente care pot fi șlefuite mai bine, să zicem înainte de anul viitor. În primul rând, nevoie de consolidare. Avem niște sugestii specifice în această privință. Eventual ar fi bine să facem legătura aici cu obiectivele privind reindustrializarea și cele legate de eradicarea sărăciei. Avem și obiectivul 12, deci care se referă în mod specific la rolul mediului de afaceri. E vorba de un consum uh, și o producție durabilă. E o parte importantă din agenda, însă cred că asta s-ar oglindi mai bine la implementare. Deci aici am avea ocazia să unim punctele 12 și 17 pentru a um, arăta că producția durabilă poate fi um, un element important aici. De asemenea, combaterea corupției și guvernanța ar trebui, după părerea mea, să fie mult mai mult accentuate ca obiectiv. Ceea ce privește rolul companiilor de implementare a acestor obiective, în cel mai bun fel. Aici aveți o imagine destul de complexă care poate vă va ajuta și în discuțiile noastre ulterioare. A fost uh, lansată de secretarul general ONU la summitul nostru și se referă la modul în care putem implica cât uh, mai mult companiile în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. De sus în jos, de la stânga la dreapta, aveți o menționare a priorităților, a modului în care agenda 2015 poate fi esențială în um, întărirea rolului pe care îl au companiile. Știm că discuțiile privind perioada după 2015 ne vor da ocazia să um, aliniem mai mult și să vedem ce stimul putem avea pentru a elimina de asemenea anumite subvenții uh, greșite care uh, încurajează în mod greșit uh, companiile. Subvențiile, de exemplu, vor fi aici o mare parte a discuțiilor. De asemenea, sperăm că acesta să fie un punct de răscruce în legătură cu modul în care uh, și guvernele se comportă de multe ori în calitate de uh, proprietare companiilor, de um, entități care achiziționează întreprinderi private. Guvernele ar trebui să devină uh, lideri în ceea ce privește durabilitatea și investițiile uh, responsabile pentru a avea un impact și asupra celorlalte companii parteneriatele și acțiunile colective. Aici cu toții părem să fim de acord că e nevoie de mai multe parteneriate și că trebuie implicat sectorul privat. Încercăm să arătăm clar că parteneriatele și la ONU nu e ușor deoarece atunci când ai parteneriate cu agențiile ONU nu e așa ușor, aici trebuie să ne dăm seama că mii și mii de parteneriate există um, în sectoare diferite, deci e un parteneriat foarte larg. E importantă de asemenea răspunderea celor implicați în acestor uh, parteneriate. E important ca eventual în 2015 să venim cu un nou standard de transparență și de răspundere în ceea ce privește participarea la astfel de parteneriate. Acum nu există un astfel de standard, uh, iar nivelul de transparență și de răspundere e diferit de la un parteneriat la altul. Transparența, răspunderea importantă, după cum spuneam, în ceea ce privește implicarea sectorului privat. Și aici noi am pornit de la ideea că nu trebuie să o luăm de la zero, ci trebuie să ne concentrăm și pe ceea ce deja este pe cale de a se modifica. Și o evoluție semnificativă în ultimii 15 ani în ceea ce privește transparența, raportarea și standardele de certificare a avut loc. Toate acestea sunt căi prin care companiile pot deveni o forță pozitivă pe calea dezvoltării durabile. Deci noi vrem să consolidăm și să folosim mai mult uh, ideile existente în acest domeniu. Există anumite lacune. Mă referam la transparența parteneriatelor. Mai există o lacună și de aceea colaborăm cu uh, inițiativa uh, internațională de raportare. E important să vedem și ce obiective își stabilesc întreprinderile, marile întreprinderi. Să vedem care sunt așteptările lor în legătură cu modul în care vor comunica, în legătură cu atingerea acestor obiective de dezvoltare durabilă. E ceva la care lucrăm acum și sper că ne va ajuta pe viitor. Și, în sfârșit, îmi cer scuze că depășesc tipul mă voi referi puțin la finanțe. În urmă cu câteva luni, alte instituții s-au început foarte multe lucrări uh, referitoare la durabilitate și finanțe. Toți cei implicați recunosc care este rolul ajutorului oficial, asistenței oficiale pentru dezvoltare. E drept că ceea ce discutăm noi nu e uh, doar că trebuie să se dea ceva în schimb. 2,3 trilioane de europeani pentru investiții uh, reprezintă o sumă importantă. Sectorul privat e o sursă importantă de investiții. Nu e vorba doar de a căuta surse noi de finanțare, e vorba și de redirecționarea fluxurilor existente prin ajutarea estimărilor legate de profiturile pe care le poate obține sectorul privat. Însă, în orice caz, aveți mai multe detalii înscris uh, în legătură cu toată această prezentare. Mulțumesc. Vom discuta în detaliu despre sectorul privat. Uh, de aceea v-am făcut semn să scurtați pentru că am n-am avea timp astăzi. O să avem mult timp de discutat pe tema aceasta. Bun. Acum ne-a rămas timp să puneți dumneavoastră întrebări. Până acum doar un, o persoană s-a înscris la cuvântă. Mai avem pe cineva? Aha, ma, sunt mai mulți acum. Domnul Noizer este primul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori să atrag atenția asupra problemelor pe care le văd eu. Eh, NDG-urile pentru mine au fost eh, o poveste de succes pentru că au fost formulate foarte clar, au fost foarte concrete și verificabile. Acum avem 17 obiective care, din punctul meu de vedere, nu sunt concrete, niciunul dintre ele și sunt greu verificabile. Uh, și sunt de părere că ar trebui să încercăm să ne folosim influența pentru ca ceea ce s-a arătat până astăzi valabil, anume niște uh, obiective inteligibile, să se impună și în continuare. Uh, uh, doamnă președinte, ceea ce ați spus despre drepturile omului este un lucru pe care îl pot susține la rândul meu. Uh, cred că, mai ales din partea Uniunii Europene, acest lucru ar trebui accentuat. Întrebarea este în ce măsură mai putem avea noi influență, pentru că uh, cred că uh, treburile politice funcționează de așa natură încât la nivel înalt sunt luate hotărârile și uh, că Ban Ki-moon își va spune și el un cuvânt în acest sens. Noi, în calitate de comisie, trebuie să ne asigurăm ca aceste drepturi ale omului să fie accentuate și, de asemenea, Uh, ca obiectivele să fie formulate de așa manieră încât să poată fi verificabile în toate țările. Mulțumesc, doamna Schlein. Mulțumesc, uh, doamnă președinte definiția uh, agendei post-2015 va fi chiar mai importantă de vreme ce suntem într-o lume cu totul diferită de cea în care au fost negociate obiectivele mileniului. Deci este esențial ca cei implicați să reușească să facă un efort pentru a interpreta aceste noi realități uh, ca să răspundă acestor provocări. Sigur, este important să definim aceste obiective și pentru a face acest lucru trebuie să ne asigurăm că vorbim cu o singură voce puternică pentru a contribui mai bine la această dezbatere. De aceea dez- așteptările privind instituțiile, privind noua comisie și ceilalți reprezentanți sunt extrem de ridicate și aș vrea să le mulțumesc celor doi vorbitori uh, și mai ales domnului Jefferson pentru că sunt de părere că a atins trei puncte cheie universalitatea acestei responsabilități comune, precum și uh, problema inegalității. Este esențial ca în noul cadru să existe un obiectiv specific privind lupta împotriva inegalității, pentru că sunt de părere că foarte multe dintre problemele care ne confruntăm în fiecare zi, cum ar fi uh, conflictele, problemele energetice și de asemenea problemele legate de imigrație, sunt legate direct de inegalitate și aș vrea să înțeleg dacă uh, este posibil să menținem obiectivele privind uh, sănătatea și drepturile reproductive ca fiind obiective esențiale. Și de asemenea sunt curioasă dacă vom putea să acordăm o atenție luptei împotriva inegalității. Știu că anumite obiective ar putea fi sintetizate și uh, definite mai clar, dar uh, mă întreb dacă ne putem concentra asupra copiilor de asemenea, pentru că unele dintre aceste probleme apar la naștere. Mulțumesc! Mulțumesc și domnul Gărânț. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la indicatori. Vom avea acești indicatori pentru a verifica calitatea apei, curățenia, salubritatea, sănătatea, guvernanța și așa mai departe. Vom avea o Uh, vedere de ansamblu asupra unui, uh, unui domeniu, a unei regiuni, a unei țări și așa mai departe. Deci vom putea spune uh, dacă, că dacă situația evoluează, deci dacă progresele sunt suficiente. Aș dori să știu uh, ce se întâmplă cu țările noastre, care vor fi indicatorii pe care îi vom folosi pentru a măsura eforturile noastre. Pentru, aș vrea să știu dacă suntem o parte din soluție sau o parte din problemă am asistat la dezbateri absurde între discuții între uh, departamente care trebuiau să uh, pregătească acești uh, indicatori pentru a evalua eforturile unei țări în domeniul dezvoltării durabile. Fiecare uh, propune doar indicatorii care uh, sunt în uh, interesul său respectiv uh, pe care îi va putea evalua, uh, folosi pentru a evalua fără niciun fel de efort. Uh, Aș dori să știu dacă ne putem lua angajamentul pentru a impune criterii, aceleași criterii, în toate statele membre ale Uniunii Europene. Pentru că dacă nu, această comparație între planurile de acțiune naționale în domeniul uh, promovării indicatorilor sau obiectivelor care vor rezulta în urma demersului nostru vor fi uh, inutile noi, cei care trebuie să verificăm politicile și coordonarea între statele membre, trebuie să insistăm chiar de pe acum asupra acestui aspect. Mulțumesc, domnul Vailinen. Doamna președinte, am patru remarci foarte scurte. În primul rând, principiul universalității. Bineînțeles, trebuie să promovăm dezvoltarea sustenabilă în toată lumea, în toate țările. Uh, trebuie să lucrăm pentru eradicarea, pentru reducerea sărăciei în toate țele, nu doar în cele dezvoltate. În al doilea rând, limitarea resurselor conform uh, uh pronosticilor OCB, PIB-ul global peste 50 de ani va fi de 5 ori mai mare decât acum. Uh, de uh, trei ori mai mare în țările OCDE. Chiar credem că această evaluare poate fi realistică, să avem acest gen de creștere pentru următorii 50 de ani, chiar dacă tehnologiile, sigur, se îmbunătățesc există aceste limite care vin de la resurse și de la mediu. În al treilea rând, uh, drepturile omului, buna guvernanță, democrația, când obiectivele noastre cheie sunt reducerea sărăciei și promovarea dezvoltării sustenabile, unul dintre pilonii acestora este sustenabilitatea socială și baza oricărei sustenabilități sociale este respectul drepturilor omului, al democrației și al bunei guvernanțe și aceasta este o precondiție pentru orice dezvoltare. Deci, sigur că susținem cu mare putere acest punct în baza principiilor din 1992. Și a patra remarcă, problema cu obiectivele de dezvoltare a fost că șase dintre ele au fost obiective concrete privind reducerea sărăciei. Au dus la o situație în care am pompat bani publici direct pentru a influența aceste obiective. Sigur, uh, au fost niște obiective pozitive, dar reducerea eficientă a sărăciei a avut loc în țări cu uh, o creștere economică sustenabilă. Noi am uh, neglijat uh, sprijinul acordațelor în dezvoltare, astfel încât să poată crea acest tip de creștere economică. De asemenea, toate uh, finanțele au trebui folosite în acest scop. Deci când vorbim despre noile obiective, ar trebui să ne amintim acest lucru. Scopul numărul 1 a fost eradicarea sărăciei extreme și a foamei. Dar am neglijat dezvoltarea agriculturii. Deci acesta este un lucru pe care trebuie să-l reținem când vorbim despre obiective și despre mijloace și despre uh, Uh, cum să redefinim uh, aceste scopuri ale uh, reducerii sărăciei și a dezvoltării sustenabile. Uniunea Africană, scopurile Uniunii Africane sunt extrem de bune, după părerea mea, concrete, substanțiale și importante. și a existat un interval de 50 de ani pentru a formula aceste considerații și felicitări pentru acest lucru. Mulțumesc. Uh, am terminat cu întrebările. Mai avem o întrebare. Vă rog, fiți foarte rapid pentru că mai am șapte minute și chiar aș vrea să termin la timp. Mulțumesc foarte mult. Mm, Doamna președinte, voi fi foarte scurt. Vreau să insist asupra unei situații care apare în fiecare lună și în fiecare an, în toată lumea. Vedem că mediul social, economic uh, se schimbă uneori foarte repede, mai ales în ultimii ani. Am fost confruntați, după cum știți, cu diferite schimbări ale acestui mediu uh, care ne-au pus foarte multe probleme uh, în legătură cu programele noastre. Aș vrea să insist asupra rezervelor pe care fiecare organizație ar trebui să le creeze pentru situații de urgență. Pentru că, uh, știți, planificarea nu poate continua așa cum a avut loc până acum sau cum are loc în acest moment. Trebuie să planificăm în avans și să creăm mai multe rezerve pentru situații de urgență, pentru că trăim într-o lume diferită, într-un mediu diferit care se schimbă foarte repede. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu. Înainte să le dau cuvântul uh, vorbitorilor, domnul Parda de la Comisia Europeană, dacă vrea să spună ceva foarte repede, dacă aveți ceva de adăugat față de ultima oară, dar nu mai mult de două minute, pentru că va trebui să ne cerem scuze de la interpreți pentru 5-10 minute, în tot cazul. Mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt, privind comentariile colegilor noștri de la Concord. În primul rând, Vreau să vă reasigur pe dumneavoastră și Comisia că excelenta cooperare pe care am avut-o până acum cu uh, societățile civile prin um, uh, forța operațională va uh, continua și de asemenea cooperația excelentă pe care am avut-o cu colegii noștri și vorbesc în numele DEFCO cu colegii noștri de la ADG Mediu um, sigur acum avem noi membri dar sunt încrezător că indiferent cine uh, Uh, ei înlocuiește pe comisarii Bivas uh, Patocni și pe celălalt comisar, uh, va continua această cooperare foarte strânsă care nu se limitează doar la comisie, ci include și serviciul extern al Uniunii Europene pe de-o parte și de asemenea Consiliul. Aceste probleme au fost discuse totdeauna în întâlnirile jumbo ale celor trei uh, comitete ale Comisiei Mediu, Dezvoltare și uh, probleme legate de ONU, tot timpul împreună și credem că și acest lucru este foarte util. Bun, al doilea punct uh, legat de importanța coerenței politicilor pentru dezvoltare, cred că știm cu toții că Uniunea Europeană uh, a fost în frunte acestei dezbateri în toată lumea și vom continua acest lucru și în cadrul negocierilor post-2015, pentru că suntem cu toții de acord că este un lucru fundamental. Și ultimul lucru, Anul uh, European al Dezvoltării uh, este la anul și este clar că dezbaterea privind perioada post-2015 va juca un rol important, ne gândim deja la diferite activități concentrate pe acest plan post-2015 și cu siguranță uh, ne vom bucura de participarea Parlamentului și, bineînțeles, a societății civile. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc! Ne întoarcem la vorbitorii noștri. Cine vrea să înceapă? Domnul Jefferson. 3 minute maxim. Da, da, voi fi foarte rapid. Și fără să încerc să răspund la toate întrebările, voi face poate doar câteva reflexii. În primul rând, cred că este o reflexie critică privind uh, capacitatea de a măsura și cred că se referă la multe dintre întrebări. Uh, Cred că sunt două aspecte. Pe de o parte este vorba despre prezentarea obiectivelor pe care ne vor rămâne și când ă, lucrul tehnic se va sfârși va trebui să vedem cum facem acest lucru astfel încât oamenii să înțeleagă despre ce este vorba și ce înseamnă pentru mine și revenind la vorbim despre abordarea corectă în spațiu. Ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul rând, participarea. Ca oamenii afectați de aceste politici să participe. Trebuie să participe în verificarea acestor politici, dacă au făcut ce trebuia să facă. Și cred că sunt uh, foarte multe lucruri interesante de făcut aici. În sectorul nostru, cred că multe ONG-uri au uh, lucrat în privința participării cetățenilor în lucru ca disponibilitatea serviciilor publice pe, pe smartphone corupție și așa mai departe. Deci cred că trebuie să ne asigurăm că uh, există o capacitate de a măsura aceste obiective de dezvoltare sustenabilă și care să implice pe oameni implicați. Și celălalt comentariu pe care vreau să-l fac uh, în privința acestei uh, probleme a inegalități, cred că rar a mai existat un asemenea consens între corpurile politice privind această, acest aspect al inegalității, care ne scapă de sub control și acest lucru are un impact asupra tuturor. Țesutul social este amenințat, coerența socială, coerența economică sunt amenințate și când uh, Financial Times și Fondul Monetar Internațional sunt de acord cu ONG-urile și cu partidele de stânga, ne e clar că avem o problemă de care trebuie să ne ocupăm și trebuie să vedem care sunt politicile care combat inegalitatea suntem toți de acord că este o problemă, dar ce facem în privința ei? Și cred că aici trebuie să lucrăm la sistemul de impozite, la fluxurile ilicite și mulți vorbitori au, volisit, au vorbit despre consolidarea sistemului de impozite și cred că este un element foarte important. Mulțumesc! Doar câteva comentarii scurte în câteva dintre lucrurile discutate. Odată, în ceea ce privește egalitatea, Cred că uh, la sfârșitul anului trecut este remarcabil că am uh, răspuns unei sugestii care spunea că uh, egalitatea și reducerea sărăciei să fie în vârful agendei. Au existat foarte multe discuții, dar au arătat că există un consens sau o înțelegere că nu doar reducerea sărăciei, ci și niște structuri mai echitabile trebuie să fie în centrul acestei agende. Și în al doilea rând, în ceea ce privește indicatorii Cred că toată lumea pare a fi de acord și, și noi suntem de acord că uh, în perioada următorilor ani trebuie să trecem de la ce avem în momentul de față la ceva mai specific și mai măsurabil. Cred că arhitectura pe care o avem în minte noi și încă câțiva este că cel mai important lucru pentru obiective în sine este să fie sursă de inspirație și să fie ușor ă, de înțeles. Ă, când vorbim despre obiective, acestea trebuie să fie formulate inteligent, foarte specifice și măsurabile. Asta nu trebuie să se aplice la obiective, ci la scopurile mai limitate dar foarte clar există un nivel uh, subordonat în privința indicatorilor și cred că se face deja foarte mult în acest sens. Uh, Comisia de Statistică a ONU și uh, există o rețea de soluții sustenabile care lucrează la acest lucru și cred că ce ar fi interesant și nou pentru dezvoltarea post-2015 și pentru agenda ei este să existe indicatori și pentru anumite grupuri specifice, anumite tipuri de persoane implicate și asta încercăm să facem și cu mediul de afaceri și cu investitorii. Deci deci spunem când avem aceste scopuri societale, toate aceste scopuri și toate acești indicatori, care este uh, schema relevantă pentru lumea afacerilor, astfel încât cei implicați să măsoare și să înțeleagă mai bine care este impactul direct. Deci credem că acesta este un al patrulea nivel al acestei arhitecturi pe care doresc să-l încurajez și de asemenea să-i susțin dezvoltarea. Dincolo de aceste lucruri, sunt foarte încântat că veți avea aceste discuții privind rolul sectorului privat, pentru că credem credem că da, agenda post-2015 ar putea fi uh, un punct foarte important pentru implicarea uh, sectorului privat și să uh, trecem la discuția mai pragmatică despre cum reducem impactul negativ pe care anumite afaceri l-au clar și cum putem să-l transformăm într-o forță pozitivă în favoarea dezvoltării. Ar trebui să evităm dezbaterea care încă mai apare sau contra. Toată lumea știe că resursele există, eh, că impactul este imens și deci trebuie să eh, există o tranziție pe care o putem accelera în cadrul acestei agende. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru că ne-au amintit acest lucru, pentru că de obicei discutăm despre eh, lumea în dezvoltare și lumea dezvoltată, dar de fapt, după cum am spus cu toți, nu există decât o singură lume pe care o împărțim și trebuie să înțelegem acest lucru foarte bine altfel se va produce disparități. Deci este un principiu foarte important uh, și care va caracteriza o diferență față de discuțiile precedente. După cum am spus, acesta este începutul discuțiilor noastre în acest sens. Vom lucra la raport în următoarele săptămâni. Oamenii din toate grupurile politice sunt implicate. Deci abia așteptăm să lucrăm cu dumneavoastră în următoarele luni. Vă mulțumesc tuturor, uh, le mulțumesc tuturor vorbitorilor. Și cu aceasta încheiem dezbaterea din această uh, dimineață. Ne întâlnim din nou la ora 3 pentru a vota, pentru a discuta bugetul și uh, apoi uh, comunistarul Gheorghev ne va vorbi despre ajutoarele umanitare. Mulțumesc foarte mult! Everything is here. Yeah, we stay here. Of course. Yeah, yeah we we stay here. Normally, Rămânem aici. Uh, le mulțumesc și interpreților pentru îngăduință.